Welcome to everybody. I open the session this afternoon. I'm very glad Bun venit tuturor în această după-amiază la lucrările Comisiei Cult. Mă bucură foarte mult faptul că pot să vă revăd și după vacanța parlamentară și după plenara de la Strasburg. De fapt, ne-am întâlnit deja cu toții acolo. Sunt onorată să urez bun venit domnului ministru uh, Roman Schneider, ministrul sportului din Luxemburg. De fapt, este ministru și pentru dezvoltare și afaceri de uh, siguranță socială. Voi continua în italiană, dacă îmi permiteți. Și vreau doar să uh, trecem în revistă primele două puncte de pe ordinea de zi. După care vom uh, trece la punctul cu domnul ministru. Așadar, în primul și în primul rând, sper că nu sunt probleme cu ordinea de zi. Putem să o adoptăm așa cum este ea? Foarte bine. Aprobarea proceselor verbale. Nu sunt comentarii, se aprobă. Și trecem mai departe. Avem interpretare în franceză, germană, engleză, italiană, ungă, maghiară, poloneză, bulgară și română. Iar totul este transmis prin internet. Înainte de a discuta despre prioritățile președinției, vreau să menționez rolul sportului Vom intra oricum în detaliu mâine cu doamna Bocova, cu Irina Bocova, dar trebuie să vorbim despre un episod foarte grav care s-a întâmplat aproape de noi. E vorba de Siria, unde a fost asasinat un minunat arheologist în Palmira. Khaled al-Assad se numea el, deci, după cum vă spuneam, a fost asasinat. Ar trebui să îi dedicăm câteva cuvinte. Oamenii au fost mișcați de acest trist eveniment. Și știu că în Luxemburg ați avut o conferință foarte interesantă pe cultură. Vrea să existe mai multe subiecte acest gen pe ordinea de zi europeană. Trecem mai departe și vi-l prezint pe domnul Schneider. Bun venit în rândul nostru. Știm deja care sunt prioritățile președinției luxemburgheze și ne încântă faptul că vă axați pe câteva subiecte importante și pentru noi. În această după-amiază vom avea un atelier și vom uh, trata și noi anumite subiecte care se regăsesc pe ordinea dumneavoastră de zi. Vom avea și niște conferințe foarte interesante, una, de exemplu, despre sport și modul în care putem să milităm pentru orice formă de mișcare. Sport pentru a-i atrage pe oameni să facă mișcare, în special copiii. Buna guvernanță a sportului este iarăși un uh, aspect foarte important și știu că președinția luxemburgheză și dumneavoastră, domnule ministru, sunteți cât se poate de dedicați. Vreți să combateți uh, dopajul în sport. Noi, cei din Parlament, ne-am uh, ocupat uh, de acest subiect aici, la cultură. Domn, domnul Fisas a scris un raport despre acest subiect. În primul rând, trebuie să vedem ce ne spune tratatul de la Lisabona despre distribuirea de competențe aici și, în al doilea rând, ce se întâmplă cu finanțarea. E nevoie de alocare de bani pentru toți cei șapte ani. Este săptămâna de după săptămâna dedicată sportului, noi, eh, cei de la CULT, vom organiza și acel atelier de lucru despre care vă vorbeam și considerăm că trebuie ca importanța sportului la nivel european să fie recunoscută ca atare. Apoi, aș dori să menționez și atelierul cu privire la sport și drepturile omului. Mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați venit și, uh, fără a mai întârzia lucrurile, vă dau cuvântul. Poftiți, vă rog. Merci, uh, madame. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Cred că doamna președinte deja a evocat o serie de puncte foarte importante ale președinției noastre. <clears throat> Permiteți-mi însă uh, să intru în câteva amănunte în privința priorităților noastre, în limita timpului aflat la dispoziție și având în vedere și că este important schimbul de opinii, uh, vreau să ne mai rămână vreme și pentru aceasta. Țin să vă mulțumesc înainte de toate pentru invitația lansată pentru a vă prezenta prioritățile președinției luxemburgheze în domeniul sportului pentru cel de-al doilea semestru. Pentru mine nu este o simplă formalitate, ci, uh, precum am spus, este foarte importantă întreținerea unui dialog constructiv cu Comisia dumneavoastră. Comisia dumneavoastră joacă un rol determinant în ceea ce privește poziția Parlamentului în general în domeniul sportiv. Dialogul interinstituțional mi se pare esențial pentru a acționa în interesul europenilor uh, iar președinția luxemburgheză plasează cetățenii europeni în centrul tuturor politicilor sale. Și cu siguranță că împărtășiți cu noi acest interes pentru cetățeni și în ceea ce privește sportul, mai ales în ceea ce privește promovarea activităților fizice și motrice în rândul copiilor foarte mici. Vorbim despre uh, copiii de la 0 la 12 ani, în ideea de a-i încuraja să aibă un uh, stil de viață activ și nesedentar. Permiteți-mi să încep tocmai prin acest punct uh, principal și apoi să le evoc și pe celelalte, celelalte priorități ale președinției noastre. Deci, înainte de toate, promovarea activităților fizice și motrice pentru copii Organizația Mondială a Sănătății a identificat, precum știți, numărul de activități fizice, lipsa activității fizice drept a patra cauză de boli și uh, decese la nivel mondial. Iar unul dintre mijloacele cele mai eficiente pentru, a, pentru a lupta împotriva uh, bolilor și obezității este tocmai mișcarea legătura între activitățile fizice și sănătatea mentală este uh, pusă în evidență precum și uh, procesele cognitive. lipsa de mișcare duce la consecințe asupra sănătății persoanelor dar și asupra sistemelor naționale de sănătate având în vedere că sunt și ministru al securității sociale vă pot spune că există cheltuieli foarte mari din această pricină circa șapte din bugetele naționale ale sănătății în ue se cheltuie anual pentru uh, tratarea unor boli care ar putea fi contracarate pur și simplu prin mișcare. Din păcate, aceste consecințe negative nu vizează doar adulții nu este vorba doar despre obezitate, ci și despre uh, tulburări ale mm, sistemului musculoscheletic. În 2010, unul din trei copii din Europa, în vârsta din, uh, cuprinsă între 6 și 9 ani, era uh, supraponderal sau obez. Și evoluția cifrelor uh, care arată că în țările uh, occidentale, prevalența obezității și a supraponderalității a urcat cu, a crescut cu 8%. Uh, media este de circa 10% de copii care suferă de obezitate. Ori pentru copii am dorit să ori am dorit să subliniem um, aspectele pozitive ale mișcării uh, în rândul copiilor, astfel și-ar îmbunătăi anduranța, viteza, coordonarea, motricitatea, bunăstarea fizică, psihică și stima de sine precum și o predispoziție la o activitate fizică susținută în timpul adolescenței și vârstei adulte. Conform studiilor, Copiii încep să ă, copiii care încep o activitate fizică la o vârstă precoce tind să, au, să aibă rezultate școlare mai bune și mai puține probleme comportamentale și de disciplină. De asemenea, aceștia sunt și mai atenți în clasă. Permiteți-mi să subliniez uh, rolul precursor al Parlamentului European și al Comisiei dumneavoastră cu precădere, care în anul 2007, în raportul său în privința rolului sportului în educație și în rezoluția sa, subliniau că activitatea specific, eh, sportivă specifică pentru copiii de vârstă preșcolară trebuie um, susținută. Ideea era ca mm, copiii să înceapă cât mai devreme uh, o activitate fizică, sportivă. Promovarea eh, activităților sportive în rândul copiilor a devenit în timp o preocupare constantă la nivelul Europei, așa cum se subliniază și în planul de lucru al Consiliului în privința sportului. Există numeroase <clears throat> uh, uh, inițiative în acest sens. În timpul președinției luxemburgheze am dorit să subliniem pe importanța unui mod de viață activ uh, încă de la nașterea copiilor și tocmai de aceea am um, vom prezenta Consiliului din noiembrie toate uh, toate acțiunile care vor fi lansate în această direcție. Experții Consiliului EPA au uh, uh, publicat deja un raport în această, idee, în această direcție în luna iunie acestui an Până acum am tot spus copiilor stați locului, de acum încolo le vom spune faceți bine și mișcați-vă. În al doilea rând, un punct foarte important pentru președinția noastră este cel al reprezentării și coordonării Uniunii Europene la Agenția uh, Europeană împotriva, uh, Internațională împotriva dopajului. pentru că aceasta uh, afectează în general integritatea uh, sportului. Trebuie ca noi să avem o, o voce foarte puternică în acest for și să uh, dăm și să ne bazăm pe rezoluția Consiliului din 2011, care ar trebui reevaluată la finele acestui an. Cu mare plăcere am putut propune ca această reexaminare să fie făcută în timpul președinției luxemburgheze, cu atât mai mult cu cât am marea onoare de a mai fi uh, încă pentru următoarele luni unul dintre cei, dintre cei trei reprezentanți ai Europei în uh, acest for și voi uh, avea grijă ca preocupările europene să fie luate întru totul în seamă Ministrii sportului au uh, luat parte la o reuniune informală în luna iunie la Luxemburg, însă modul actual de prezentare nu putem spune că a fost schimbat, însă în ceea ce privește coordonarea europeană, aceasta va trebui să fie făcută înainte de reuniunile antidopare la nivel internațional. Am propus o serie de concluzii care ar trebui uh, Um, luate înaintea Consiliului din noiembrie, tocmai pentru a um, îmbunătăți această coordonare și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări. Președinția luxemburgheză a invitat, invită statele membre care încă nu au adoptat un cod antidopare la nivel național, care să fie în conformitate cu cel mondial, să o facă fără întârziere poziția europeană pentru uh, următoarea reuniune din noiembrie a LAMA trebuie subliniată. Expertul UE, uh, colegul meu belgian, uh, Philip și precum și mandatul meu uh, se termină la finele acestui an și vom uh, numi deci doi noi reprezentanți ai UE atât, uh, pentru ca Uniunea Europeană să um, păstreze, să aibă o voce puternică în uh, sânul uh, Lama. Pe de altă parte, așa cum spuneați și dumneavoastră, doamnă președinte, o chestiune foarte importantă este cea a dublei cariere pentru sportivi, astfel încât aceștia să-și poată concilia, pe de o parte, practica de sport la nivel înalt cu o educare uh, Uh, la uh, nivel uh, școlar sau chiar universitar. În marea majoritate a statelor membre există o sensibilizare în acest sens, dar mai există și unele aspecte lacunare, mai ales în ceea ce privește dimensiunea europeană a acestui, acestei chestiuni. Mobilitatea este foarte mare astăzi, tocmai pentru a putea participa la competiții, dar și pentru a Uh, găsi cele mai bune condiții în alte țări. Deci, cum să permitem uh, unui sportiv să se antreneze lung, uh, pe perioade lungi în străinătate, dar să și continue studiile? Noi dorim ca acest subiect să se regăsească pe uh, agenda președinției și a făcut uh, și va face de altfel uh, subiectul reuniunii de mâine și de poimâine de la Luxemburg a miniștrilor sportului, precum și în Consiliul din uh, noiembrie. În luna noiembrie va avea loc o um, conferință extrem de interesantă la care vă invit călduros să participați, care va beneficia de uh, prezența unor sportivi de mare nivel din cauza chestiunilor legate de actualitate, președinția a dorit să includă în lucrările de mâine și poimâine și subiectul schimburilor la nivel național și internațional pentru o mai bună integrare uh, a cetățenilor din comunități, religii și culturi diferite și în ceea ce privește integrarea migranților. Uh, în al patrulea rând, permiteți-mi să vă vorbesc despre dorința noastră de a îmbunătăți în continuare relațiile pe care le avem, pe care le au autoritățile publice cu mișcarea sportivă. În, cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor de la Luxemburg din iulie am avut numeroase schimburi de opinie în privința așteptării mișcării sportive în uh, prezența comisarului Navracici și a reprezentanților federațiilor sportive internaționale. Acum, în ceea ce privește manipularea comp competițiilor sportive, permiteți-mi să vă spun că în luna iulie Luxemburgul s-a alăturat celor 11 state membre UE care au semnat deja Convenția Consiliului European, Consiliului Europei împotriva manipulării competițiilor sportive. La nivelul acestui Consiliu s-a făcut examinarea celor două propuneri de decizie în ceea ce privește semnarea acestei convenții care a fost lansată sub președinția letonă. Președinția luxemburgheză va, se va ocupa de aceste două propuneri cu foarte mare uh, seriozitate, uh, asigurând aderarea UE la această primă convenție internațională de foarte mare importanță în ceea ce privește blaturile în sport. Uh, Uh, noi dorim să subliniem aici angajamentul nostru în promovarea unui sport integru, în care să nu existe nici trucaje și nici dopare. Aspectele economice ale sportului, care sunt uh, recunoscute unanim astăzi, așa cum au subliniat uh, predecesorii noștri italieni și letoni în concluziile lor, ori în um, președinția va organiza, uh, organiza în luna octombrie la Luxemburg o conferință sub titlul Crearea de creștere economică, uh, bogăție și locuri de muncă prin intermediul sportului. Aceasta va fi urmată de o reuniune a grupului de experți a Consiliului. De asemenea, în contextul unei dezvoltări economice a sportului, care să meargă mână în mână cu dezvoltarea durabilă, care să ia în calcul uh, dimensiunile atât economică, socială, cât și de mediu, Președinția luxemburgheză va participa activ la reuniunea miniștrilor sportului pe care o va mm, organiza Ministerul francez al sporturilor la Paris în 23 octombrie. Această conferință va avea ca temă sustenabilitatea, durabilitatea marilor evenimente sportive internaționale. Este vorba despre o conferință care se înscrie în mm, cadrul uh, COP21, conferinței uh, asupra climatului ONU, care va avea loc la finele anului. Evident, uh, președinția va continua activitatea pe toate dosarele care se află în curs în ceea ce privește competențele în domeniul sportiv. Este vorba despre protecția datelor, alimente sau piața digitală unică. Uh, înainte de a încheia, permiteți-mi să vă spun câteva cuvinte despre Săptămâna Europeană a Sportului. Din păcate nu mai am loc, în timp acum să intru în detalii uh, și vă aștept cu foarte mare interes uh, întrebările și încă o dată vă invit călduros să participați la conferințele organizate sub egida președinției noastre. Doamnă președinte, domnilor și domnilor deputați, vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule ministru. Cu mare atenție am ascultat aceste uh, obiective. Sunt obiective pe care le împărtășim. Avantajele economice ale sporturilor uh, reprezintă lucruri la care ne vom referi și noi. Și sperăm că vă vom însoți în lucrările dumneavoastră cu rapoarte de la comisia noastră. Dau acum cuvântul în sală, colegilor mei din sală, au câte trei minute fiecare după care vom avea o a doua rundă pentru ceilalți. Am strâns deja intervențiile. Petra, ea va fi prima care va vorbi. Domnule ministru, după toate aceste intervenții veți avea cam 5 minute pentru răspunsuri, dar haideți mai întâi să vedem câte întrebări se adună. Te rog, Petra. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnule ministru, pentru faptul că sunteți astăzi aici și că ne prezentați prioritățile dumneavoastră în domeniul sportului. Ați început cu domeniul sportului în școală sportul pentru copii foarte mici. Eu cred că este un domeniu foarte important, dar dificultățile cu care ne confruntăm este, sunt reprezentate de faptul că nu, noi nu putem decât să avem un rol de coordonare aici, deci nu putem interveni direct. Iată un domeniu unde trebuie să ne bazăm pe un schimb de bune practici, în mare parte. Vreau să vă transmit următorul mesaj. Eu sunt din Düsseldorf și de mulți ani uh, mergem pe un uh, model potrivit căruia în clasa a doua, fiecare elev e testat uh, cu toate abilitățile sale uh, motorii și așa mai departe. Se repetă asta și în clasa a 5 -a și a 6 -a, deci se fac uh, evaluări și eu cred că este o metodă foarte bună uh, un instrument foarte bun care a fost preluat la nivel local uh, în mai multe părți din Germania și cred că am putea să transmitem impulsuri statelor membre cu asemenea modele, să le preia în așa fel încât uh, să îi ajute pe copii și pe părinți, pentru că adesea uh, părinții nu pot să evalueze situația dezvoltării motorii a copiilor lor. Apoi ne preocupă și sportul, nu doar în legătură cu dopajul, ci și în ceea ce privește Uh, scandalul de la FIFA. Deci integritatea și sportul sunt uh, lucruri importante și periclitate la ora actuală. Iar în ceea ce privește dopajul, eu uh, cred că Uniunea Europeană ar putea să intervină și în planul legiferării. În Germania există o inițiativă în acest sens. Vrem să facem din doping o infracțiune penală care să fie inclusă în codul penal. Deci să reprezintă o faptă gravă care să se pedepsească în consecință. Vrem să mergem chiar într-atât de departe încât să reglementăm totul la nivel european. Poate printr-o directivă, în așa fel încât să avem standarde comune. Iar în ceea ce privește carierele duble, în Parlamentul European a fost uh, un subiect foarte important acesta, pentru că mai ales sportivii de performanță sunt vizați. Și deci, ei sunt uh, plini de entuziasm, însă până la urmă să nu pierdem din vedere că sportul reprezintă o activitate finită, deci uh, cel târziu poți să câștigi bani frumos, uh, bani frumos din asta până pe la 30, 30 ceva de ani. Iar după aceea trebuie să poți să-ți câștigi pâinea cu o formare, de orice fel ar fi ea. Nu trebuie neapărat să rămâi în domeniul sportului, mai sunt și alte posibilități. Deci, în ceea ce privește sportul, educația și formarea, uh, și toate aceste lucruri, eu uh, cred că e necesar să dăm dovadă de o uh, atitudine pragmatică cu găsirea unor soluții nebirocratice, inclusiv cu recunoașterea reciprocă a uh, certificatelor de educație și formare, în așa fel încât să poată fi continuată cariera într-o manieră cât mai firească ține până la urmă și de voința de a găsi soluții pragmatice, voința de care să dea dovadă în special statele membre care trebuie să vegheze la implementarea normelor în vigoare, să ofere o șansă bună tuturor, nu doar celor din domeniul sportului, care sunt acum în domeniul sportului, ci și celor care s-au retras din domeniul sportului. Nu toți pot să devină antrenori, de exemplu. Deci uh, trebuie să fie prevăzute și alte posibilități pentru aceștia. Și asociațiile sunt importante aici, fiecare are răspunderea sa, răspundere de care nu se poate dezice. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Petra. Dau cuvântul acum lui Julie Ward și apoi domnule Bacica. Mulțumesc foarte mult. Avem uh, posibilitatea de a, ne, de a discuta despre sport haideți să ne gândim puțin care este legătura dintre sport și alte domenii, alte domenii ale vieții. Legătura dintre sport și artă, de exemplu. Dansul este o artă foarte apropiată sportului. Știu că și fotbaliștii fac uh, antrenamente prin dans. De asemenea, dansatorii, la rândul lor, pot fi foarte buni fotbaliști. În Regatul Unit, Dansul e în programa școlară și ține de departamentul de sport. E important să ne amintim de acest lucru. De acest lucru. Sunt uh, niște parametri mai ampli după care putem defini sportul și trebuie să renunțăm la aceste îngrădiri. În artă, competiția e mai mică. Unii copii se tem adesea că uh, în jocurile competitive de competiție ies perdanți. dar poate că am putea transforma sportul ca să nu mai existe asemenea uh, anxietăți. Ce se întâmplă cu uh, cluburile de fotbal uh, și modul în care mm, se pune acum problema hărțuirii în școli? cum uh, sunt uh, combătute atitudinile homofobe prin sport. Știți că au apărut acele șireturi în uh, culoarea curcubeului pentru a promova toleranța. E foarte bine că se întâmplă asta. Există mai multe asemenea acțiuni care inițial au fost unele locale și care s-au transformat treptat în campanii naționale. E o oportunitate pentru dumneavoastră să subliniați care sunt domeniile în care prin intermediul sportului putem să determinăm pe oameni să iasă puțin din afara tiparului, ca să vadă ce înseamnă să fii o ființă umană, ce înseamnă să ai o atitudine de integrare. Felicit cluburile de fotbal, mai ales din Germania, care au spus clar și răspicat bun venit refugiaților. O fac acum și în uh, Regatul Unit, dar Germania a dat tonul. Deci sportul uneori poate să aibă poziția de lider atunci când politica eșuează. Mulțumesc. Da, da, poate fi influențat uh, chiar și guvernul prin sport. Uh, glumesc acum. Doamna Baczka. Bardzo dziękuję. Z ogromną przyjemnością wysłuchałam pana ministra. Doamnă președinte, cu mare plăcere am ascultat spusele domnului ministru și permiteți-mi să încep prin a spune că sunt întru totul de acord cu propunerile formulate, mai ales în ceea ce privește um, carierele duble în comisia noastră se subliniază foarte mult importanța acestei uh, duble cariere uh, și ca educația să aibă un, uh, atât o latură practică cât și una teoretică. Într-adevăr, și chestiunea mobilității trebuie luată în seamă și sunt de acord cu colega Petra. Nu poate exista mobilitate decât atâta timp cât există o recunoaștere automată a diplomelor. Însă acest lucru nu trebuie să se rezume doar la mobilitatea sportivilor, ci și a antrenorilor. Pentru că și antrenorii trebuie să beneficieze de această mobilitate. Și apoi, permiteți-mi să vă mai atrag atenția asupra unui aspect, și anume importanța sportului în educarea copiilor. Din experiența mea personală, știu că nu există nicio cale mai bună pentru a rezolva problemele uh, din rândul copiilor, cum ar fi, spre exemplu, problemele legate de violență, decât uh, întâlniri cu uh, uh sportivi recunoscuți care să discute cu copiii pentru că aceștia te pot învăța să îți canalizezi altfel energia și să nu mai faci recurs la violență. Am putea să dezvoltăm și astfel de programe. Am putea să avem programe care să adune la, la oaltă sportivi de elită europeni și care să spună uh, sportul e bun, sportul e curat, nu folosiți droguri, spre exemplu. Ora colega Luigi Mulțumesc, Cristin. Luigi are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule ministru. Cred că cele cinci priorități prezentate de dumneavoastră constituie o bază foarte bună pentru a reflecta în general pe marginea chestiunii sportului. Am ținut să intervin pentru că am impresia că mult prea adesea se pune accentul pe sportul de competiție. Ați subliniat faptul că trebuie, necesar, uh, că trebuie încurajat uh, sportul la o vârstă cât mai fragedă. Eu aș vrea să încurajați uh, chiar mai clar, de ce nu prin intermediul unei inițiative, Uh, să încurajați, deci, uh, uh, activitățile sportive necompetitive. Pentru că aici, practic, oricine poate fi vizat. Când vorbim despre sportul de competiție, numărul persoanelor e foarte redus. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, voi da cuvântul comisiei. Știu că avem în rândul nostru astăzi pe domnul Vucovici responsabil din partea comisiei. Nu, mai avem încă un coleg. Domnul Tacula are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Da, poate um, o să încerc să vorbesc engleză. E bine să mă, mă simt foarte bine să mă reîntorc în această comisie după 10 luni de absență. Știm cu toții că instrumentul e o cale foarte bună de a combate obezitatea, uh, diabetul și așa mai departe, o grămadă de alte probleme de sănătate. Însă eu cred că problema este că la nivel european competența este mult prea redusă. Membrele, statele membre au competență în acest domeniu însă printr o mai bună coordonare am putea într adevăr încuraja statele membre să facă mai multe. domnule ministru aș vrea să știu ce fel de acțiuni concrete veți întreprinde în timpul președinției luxemburgheze uh, mai ales atunci când veți avea întrunirea cu ceilalți miniștri de resort din uh, statele membre. Mulțumesc. Comisia dorește să adauge ceva? S-ar părea că nu. Ba da, aveți cuvântul. Bien, merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Am să dau câteva răspunsuri la comentariile făcute și cred că vor fi de natură mai generală. În primul rând, trebuie să spun că noi, Comisia, felicităm, salutăm cuvintele pozitive spuse de către domnul ministru în ceea ce privește săptămâna europeană a sportului. Nu am să mă întind prea mult cu vorba, însă primele noastre rezultate pe care le-am înregistrat, ecourile pe care le-am văzut în presă, în media, ne arată faptul că cel mai probabil această practică, săptămâna europeană a sportului, va deveni uh, curentă pe viitor pentru promovarea activității fizice în statele membre. De asemenea, aș dori să fiu de acord cu președinția luxemburgheză Domnul uh, ministru a atins toate subiectele cheie care ne interesează și pe care lucrăm în strânsă colaborare cu președinția luxemburgheză și cu Parlamentul. Aș dori să mă refer la fixarea meciurilor, la aranjarea meciurilor. Domnul comisar Navracici s-a angajat să lucreze intens pe această temă ca să rezolve această problemă. Dopajul și aceasta este o problemă importantă. Suntem alături de președinția luxemburgheză. Dorim să-i ajutăm ca să lucreze pe continuarea rezoluției din 2001. Și apoi, în ceea ce privește dubla carieră, este un subiect de actualitate. Perioada aceasta este foarte importantă, este o perioadă de criză și dubla carieră este considerată un uh, domeniu foarte important care trebuie analizat și pe care îl vom analiza pe viitor la comisie și vă vom înainta concluziile noastre. Un ultim cuvânt în ceea ce privește guvernanța. Nu am timp să mă ocup să abordez toate subiectele. Guvernanța, bineînțeles, a devenit un subiect foarte important, având în vedere toate scandalurile din ultimele luni. Este un subiect de mare interes pentru comisie. Știți că în planul nostru de lucru 2014-2017, adoptat de către Consiliu, Buna guvernanță este una dintre eh, cele cinci priorități din acest plan de lucru. Comisarul va trebui să revină aceste, asupra acestei probleme în săptămânile care urmează. Îmi închipui, că va discuta și cu președinția luxemburgheză și cu Parlamentul pe această temă. Am să închei aici. Îmi pare rău că nu am abordat toate subiectele, dar pot reveni asupra lor dacă doriți, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii. Am avut ocazia așadar să vă dăm și dumneavoastră cuvântul, însă vom avea ocazia să vedem cuvântul și la atelierul de după. Acum aș dori să-i dau cuvântul din nou domnului Roman Schneider ca să răspundă la intervenții. Intervențiile colegilor au fost foarte importante. Într-adevăr, Uniunea Europeană nu are competențe directe. Aici domnește principiul subsidiarității, dar și al coordonării, după cum spunea doamna Camervert. În același timp, eu cred că ar fi nevoie totuși să avem un cadru, chiar și legislativ comisarului Navracici, am cerut deja de multă vreme să vină să se întâlnească cu noi și i-am cerut ca Uniunea Europeană să aibă inițiativa în acest domeniu. S-a vorbit despre directivă antidopaj. Cred că Uniunea Europeană ar putea și ea să se ocupe de aranjarea meciurilor, de meciurile trucate. Apoi, în ceea ce privește dubla carieră, în mod clar, acest subiect ar merita o intervenție din partea Uniunii Europene. Sunt sigură că prioritățile pe care le-ați indicat vor fi abordate cu seriozitate care este nevoie în cadrul Consiliului. Vă dau cuvântul ca să răspundeți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc celor care au luat cuvântul. Mulțumesc comisiei. Mă simt foarte bine în această comisie pentru cultură, pe scurt spus. De multe ori când vorbim despre sport la nivel național sau internațional, sportul este considerat drept ceva diferit, ceva aparte. E ceva drăguț să ai când avem bani pentru așa ceva. Dar, după cum ați subliniat în intervențiile dumneavoastră, sportul este mai mult decât a merge la meci și de a fi competitiv. Sportul are foarte multe alte chestiuni conexe. El reprezintă valori care nu pot fi de multe ori chiar măsurate. Sportul reprezintă oportunitate imensă de integrare socială. El se bazează pe valori foarte importante valori cu un ecou și în domeniul politicului. Aici doresc să încep. Chiar și în cadrul programelor comisiei, dar și în cadrul acestei comisii parlamentare, parlamentare se constată dorința de a promova sportul și valorile pe care le reprezintă sportul, nu doar competiția. Atât am dorit să spun pentru început ca să intrăm în temă. Am auzit idei foarte pozitive din partea dumneavoastră, doamna Camervert a spus pe bună dreptate și poate voi continua în germană aici. Da, e important sportul și e important ce vrea să facă președinția cu exemple practice. Exemple practice mm, ce, ce ar trebui să fie adunate din toate statele pentru a avea un catalog de bune practici, de exemplu, ca să vedem unde există acele puncte de legătură, în așa fel încât uh, să avem în vedere copiii de la 0 la 5 ani. Este pentru prima dată când începem chiar de la bază, pentru că, așa cum ați spus dumneavoastră, să putem construi pe parteneriate să nu ne mai limităm la a spune asta se întâmplă în școală, asta se întâmplă în plan local. Nu, avem nevoie de uh, parteneriate cu părinții, cu familiile, cu asociațiile cu grădinițele, pentru că cei care se văd cu copiii zi de zi trebuie să fie implicați. Și trebuie să avem o gamă de uh, sporturi în ofertă, în așa fel încât aceștia să poată alege. Integritatea sportului este foarte importantă și uh, dobajul și, dopajul și aranjarea meciurilor, precum și proasta guvernanță, sunt lucruri problematice. În ceea ce privește dopajul, e foarte clar că trebuie să milităm în continuare împotriva acestuia. Sportivii trebuie să înțeleagă că nu doar integritatea lor e importantă, ci mai ales sănătatea acestora. Iată primul mesaj pe care trebuie să-l transmitem nu în ultimul rând, să recunoaștem că e o luptă care nu se va încheia niciodată, pentru că exact în momentul în care credem că am ajuns la liman, atunci apar alte probleme noi cu dopaj în mini 20 și așa mai departe. Tocmai de aceea este cu atât mai importantă intervenția noastră. Și da, putem să facem totul în plan european. Mai întâi, având o bază internațională, în așa fel încât în uh, Europa să implementăm un cod al dopajului, în așa fel încât să avem un punct de pornire egal și apoi să vedem uh, în limita posibilităților Uniunii Europene să uh, reglementăm totul prin lege, cu sancțiuni uh, penale. În ceea ce privește recunoașterea calificărilor, recunoașterea reciprocă, uh, Uh, și cariera dublă și mobilitatea în franceză. Eh, Aș dori să continui așadar cu întrebarea doamnei Ward, care vorbi despre rolul sportului, care merge dincolo de ideea de competiție. Într-adevăr, pentru mine nu cred că e important neapărat să fie într-o competiție. Da, poți să dansezi, poți să faci mișcare cum dorești. Fiecare își poate, își poate personaliza felul în care face mișcare. Important este să facă mișcare. Suntem deschiși aici. După cum am spus și înainte, important nu este, este să nu le mai spunem copilor stai locului, ci fă mișcare. Este importantă și chestiunea integrării, integrării sociale în toate formele ei. Aici sunt exemple care pot fi menționate din toate țările. Sportul, care ne arată că sportul este platforma ideală prin care oamenii pot să participe, prin care oamenii se pot asocia societății, nu spun a integra. Deci, prin sport poate crește participarea oamenilor la societate. Apoi, în ceea ce privește chestiunile legate de temele menționate de doamna Libaca, ea s-a referit la dubla carieră. Aceasta trebuie combinată și cu chestiunea mobilității. Eu cred că Europa a avut de câștigat de pe urma libertății de mișcare. Europa a avut de crescut, nu, a, a crescut nu doar în domeniul sportului, ci și în domeniul educației din cauza libertății de mișcare. Trebuie să găsim programe comune programe educaționale care pot să ajute la dubla carieră. Sportivii se pot folosi de aceste programe în timpul carierei lor sportive, în așa fel încât să-și dezvolte și o altă latură de care să se poată prevala după ce își încheie cariera sportivă. Nu putem lăsa sportivii să nu aibă o altă carieră în care să-și continue activitatea după ce a trecut uh, perioada de vârf în care pot fi sportivi. Domnul Morgano s-a referit la cât de importante sunt diversele competiții. S-a referit și la aspectele sportive. Se vorbește despre fotbal, ciclism, dar există și jocuri mult mai fundamentale. Comisia a scos un document foarte interesant pe care l-am văzut la deschiderea Săptămânii Europene a Sportului. era vorba de diverse jocuri tradiționale din diverse țări care sunt în, pe curs de dispariție. În curs de dispariție. Și trebuie să încurajăm aceste sporturi. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că există foarte multe oportunități aici oportunități care nu cer foarte mult bani. Domnul Tacula, în încheiere, cred că aici avem două unelte de care ne putem servi. În primul rând, Săptămâna Europeană a Sportului. Trebuie să facem un bilanț. Veți face și dumneavoastră un raport. Dar cred că această săptămână ne-a permis să promovăm și săptămâna mobilității. Ea deja este o instituție peste tot, cred că în toate țările trebuie să ne folosim de acest model, săptămâna mobilității, ca să arătăm cât de important este și sportul. În acest context, trebuie să încurajăm practicile naționale Acum eu nu vreau doar să spun, uite cum se întâmplă în Luxemburg, dar este o paranteză. În Luxemburg avem un program intitulat Eu mă simt mai bine pentru că mă mișc mai mult, asupra căruia au căzut de acord toate ministerele. Deci este vorba de un plan transversal pus la cale de mai multe sectoare din guvern și toți încearcă să îl ducă la bun sfârșit. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte interesantă. Vom continua dialogul cu președinția luxemburgheză. Vom lucra asupra acestor priorități și sperăm că Comisia va reuși să ia parte, Comisia noastră va reuși să ia parte și la conferințele dumneavoastră. Eu sunt un pic prejudiciată pentru că sunt italiană. Dar am constatat că Roberta Vinci și Flavia Peneta ne-au dat un exemplu foarte bun în ultimele zile. Mă refer aici la Openul de tenis din uh, SUA. Aș dori să subliniez un lucru în legătură cu acest uh, eveniment. Tenisul este un sport în care femeile pot excela. am văzut o competiție foarte sănătoasă și o prietenie foarte viguroasă între cele două competitoare, între cele două concurente și aici acest lucru arată faptul că sportul este bun și pentru caracter. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez toate cele bune. Okay. She mentioned, I, I think it's a workshop now. Yeah, yeah. yeah okay, so I. Uh, I ask the experts to come to begin. Uh... Vă rog frumos să nu uitați că începem uh, reuniunea cu următorul nostru punct. Bene, allora, grazie, uh, Dragi colegi, putem să începem a doua parte a programului nostru, după cum vă anunțam. Nu știu dacă experții noștri au sosit uh, deja. Sunt aici? Poftiți! Bună ziua tuturor. Mulțumesc experților pentru faptul că au sosit, că ne ororează cu prezența lor. Probabil, după cum știți deja, vă rog să puneți căștile. Astăzi vrem să începem un proces de reflexie la Săptămâna Europeană a Sportului. Eh, on request of cal committee, I continue in Italian. Uh, Și continuă în italiană. Dimana, so che è stata molto ricca, si parla... Prima versiune a acestui eveniment are loc în această săptămână. Mai bine de 20.000 de uh, sportivi, uh, multe țări participante, mulți ambasadori ai sportului sunt implicați. Deci un eveniment plin de succes. Mulți uh, sportivi uh, dau interviuri și se creează posibilitatea de a crea un spațiu european al sportului. Um, iată că lumea s-a implicat, sportul a fost promovat și ca stil de viață. Și uh, domnul ministru uh, ne spunea adineaur că nu e vorba doar de integrare, e vorba și de extinderea practicilor sportive. Deci să lărgim puțin sfera de influență a sportului. Am uh, a avut și raportul FISAS în Parlamentul European, care ne-a servit de, drept punct de sprijin pentru că a acoperit subiecte specifice. Dorim să facem acum un soi de evaluare a săptămânii sportului. Și din această pricină l-am invitat pe șeful de unitate de la DigiSport. Sport și am discutat și cu ministrul sportului din Luxemburg. Ne-a transmis uh, mesaje foarte interesante, a prezentat prioritățile președinției domniei sale, care sunt strâns legate, de fapt, de uh, prioritățile noastre și de planul de lucru al Consiliului de Ministri. De la, uh, alcuni am considerat că ar fi o idee bună să abordăm în acest atelier de lucru câteva probleme specifice. În primul rând, sportul și integritatea, precum și buna guvernanță în sport. Mulțumesc asociațiilor sportive europene care lucrează pe acest uh, subiect și care au devenit partenerii noștri la acest eveniment, la Săptămâna Europeană a Sportului. Primul subiect va fi prezentat de David Walsh, un autor uh, important pe probleme de sport în Sunday Times, care ne va vorbi despre integritate și bună guvernanță în uh, domeniul sportului. Domnia sa este extrem de implicată în tot ceea ce ține de dopaj și ciclism a fost foarte activ în cazul lui Lance Armstrong. Și uh, acesta a fost uh, un caz uh, care s-a bucurat de atenția opiniei publice. Dar dincolo de toate astea, vor fi abordate și alte subiecte, eurodeputații vor putea adresa întrebări și vom trece mai departe în ceea ce privește rolul sportului în consolidarea unei societăți deschise. Profesorul Ian Henry ne va asista. El este uh, directorul uh, care s-a ocupat de mai multe studii olimpice. Vine de la Universitatea Loughborough. Apoi urmează dimensiunea economică a sportului. Un subiect de care ne-a vorbit și ministrul din Luxemburg. Dr. Ana Kleisner din Austria va prezenta această temă de la Institutul pentru Economia Sportului. 10 minute au așadar experții noștri la dispoziție, fiecare, și uh, după aceste prezentări vom avea o sesiune Q&A de întrebări și răspunsuri. Iar mai apoi, domnul Yves Lelostec de la Comisia Europeană va, ne va vorbi și el. Sper că veți găsi interesant acest atelier de lucru. La final veți avea posibilitatea de a adresa întrebări, de a interveni și așa mai departe. Domnule Walsh, poftiți, vă rog. Ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat să iau cuvântul. Cu mare drag am acceptat această invitație, deoarece am scris despre sport timp de 37 de ani și ultimii 15-16 ani din uh, și primii 15-16 ani până la vârsta de 22 de ani mi-am dorit să scriu despre sport. Atât mi-am dorit eu de la viață și nu cred că voi ieși din această profesie viu. În sensul că voi face acest lucru tot restul vieții mele. Nu cred că voi face acest lucru așa cum am început să o fac. Eu eram un copil care la vârsta de 10 ani stăteam într-un sătuc din sud-estul Irlandei și mă trezeam la 7 dimineața și nu mă gândeam decât la cum să fac să citesc ziarul nostru cotidian. Abia așteptam să deschidă magazinul. Lăptarul nostru, Jack Michelle, venea și cu laptele, dar și cu ziarul, ziarul de dimineață. Lăsa ziarul în fața magazinului, eu nu aveam răbdare să deschidem magazinul, scoteam un ziar din calupul de ziare și îl citeam, citeam pagina sportivă. Atât îmi doream eu să fiu uh, la vârsta respectivă. Am început la vârsta, în această profesie, fiind un fan cu o mașină de scris. Eram un fan al sportului, care avea norocul de a-și câștiga existența din uh, pasiunea sa. Perspectiva mea s-a schimbat de-a lungul timpului și vă puteți întreba oare de ce. Într-o oarecare măsură, răspunsul este foarte simplu. Am mers la Seul în 1988, la primele jocuri olimpice. Ben Johnson versus Carl Lewis reprezentau cei mai incredibili oameni de la momentul respectiv. Ben Johnson doream eu să câștige. Părea omul care nu ar fi reușit să câștige. Și se părea că el urma să-l, să bată pe marele american. Și eu eram de partea lui. Eram un fan cu o mașină de scris. La două zile după acea cursă, un uh, jurnalist din Scoția, un coleg, mi-a bătut la ușă dis de dimineața, la trei dimineața. De obicei nu-ți place când cineva vine să te deranjeze la trei dimineața. L-am întrebat ce s-a întâmplat. Și mi-a spus că Johnson a ieșit pozitiv. Și am spus, îți mulțumesc. Și astfel mi s-a schimbat mie perspectiva asupra sportului. Dar găsești o metodă prin care să raționalizezi problema, să spui că e doar un om izolat, nu peste tot se întâmplă așa și mergi mai departe. Am uh, mers la Sunday Times, la ziarul acesta, în aprilie 1996. Înainte am lucrat la ziare din Irlanda. Manchester United, Real Madrid, Deci, practic, era cel mai mare ziar la care am lucrat vreodată. M-au trimis la Jocurile Olimpice din Atlanta. M-am simțit norocos când una, unul dintre eroii mei de la Olimpicele respective era o înotătoare de 26 de ani din Irlanda. În întreaga istoria Irlandei la Jocurile Olimpice a câștigat patru medalii um, de aur și a la cele Jocuri Olimpice, într-o săptămână, a câștigat trei medalii de aur. Până atunci noi spuneam că dacă competitorul nostru nu se neacă, atunci e un rezultat bun, dar deja am avut niște rezultate excepționale în acea săptămână cu trei medalii de aur. Însă am avut motive bune ca să ne îndoim de integritatea competitorilor. Și când am analizat eu situația, am văzut că am motive să nu am încredere și nu am avut încredere. Doi, trei jurnaliști irlandezi au spus că nu putem crede așa ceva. Noi eram uh, personajele negative. Michel Smith a fost uh, a primit uh, o interdicție din cauza problemelor cu dopajul. Aș dori să vă spun și o poveste personală care m-a influențat foarte mult. Aș dori să luați exemplu din această poveste când vă poziționați față de sport din punct de vedere moral. John avea 12 ani când a murit, călcat de mașină, fiul meu. Noi mai aveam cinci alți copii și noi ne-am hotărât că vom vorbi despre John, îl vom comemora și nu vom ezita să discutăm cu ceilalți copii ce a însemnat John pentru noi. Ca tatăl lui John, eu am dorit să aflu exact ce s-a întâmplat cu el și ce făcea el. El era foarte pasionat de sport. Am vorbit cu profesorii lui. Unul dintre profesorii, spui, profesorii lui mi-a spus o poveste foarte interesantă. Mi-a spus că atunci când John avea șapte sau opt ani, a făcut parte dintr-o scenetă Um, cu Crăciunul, povestea nașterii lui Isus Hristos, cum uh, este tradiția în uh, școlile catolice din Irlanda. Deci era povestea lui Isus, care uh, povestea lui Iosif și Maria, care nu găseau unde să se adăpostească și în cele urmă au ajuns într-un staul și au venit acolo păstorii și cei trei magi, care i-au dat cadourile binecunoscute. Apoi Iosif și Maria s-au întors în Nazaret unde au trăit o viață modestă, deoarece Iosif era doar un dulgher. Profesorul, în cadrul acestei scenete le-a spus elevilor că acești oameni, Iosif și Maria, nu aveau foarte multe lucruri. Dar John a întrebat ce au făcut ei cu aurul primit de la cei trei magi. Și profesorul le-a spus, John, eu am citit această poveste de foarte multe ori și nimeni nu a întrebat ce se întâmpla cu aurul. Răspunsul ciumelonesc este că nu știu. Când am auzit povestea aceasta, mi-am dat seama că aceasta este cheia jurnalismului. Trebuie să pui întrebările cele mai evidente, chiar dacă știi că vei deveni un paria, că oamenii vor râde de tine. Dacă nu primești o informație, atunci o ceri, întrebi. Și, mergând înainte, m-am hotărât că asta voi face eu. Eu voi pune întrebările cele mai evidente. Acum, în jurnalism, eu sunt cunoscut probabil drept cel care nu l-a crezut pe Lance Armstrong, cel care a încercat să le spună oamenilor că nu pot avea încredere în Lance Armstrong. Eu am fost inspirat de întrebarea lui John, care încerca să afle adevărul din povestea nativității. Din punctul de vedere dumneavoastră de vedere, ce întrebare ar trebui să puneți? Trebuie să vă întrebați, dacă Lance, Lance Armstrong s-ar fi dopat de la început, de ce a durat 13 ani să iasă la adevărul? Eu vă spun, în 1999, în cea de-a doua săptămână, din primul tur al Franței, al lui Lance Armstrong, era absolut evident că el trișa. Nu trebuia să fiți mari anchetatori, mari detectivi, mari jurnaliști de investigație. Trebuia pur și simplu să aveți bun simț, să vedeți, să puneți niște întrebări evidente. Este un tânăr uh, francez în, uh, în uh, competiție, domnul Curat, Toată lumea știa că era anti-medicamente, toată lumea știa că era antidopaj, toată lumea accepta acest lucru. Așadar, îl ridiculizau cu această părăclă, domnul curat. El a spus că oamenii din această competiție încă fac dopaj. A fost hărțuit și Lance Armstrong l-a hărțuit cel mai mult. De ce ar hărțui Lance, Lance Armstrong un om care este în mod clar antidopaj? Erau multe alte motive care ne indicau faptul că Lance Armstrong nu era eroul pe care îl credeam noi. Totuși a durat 13 ani. Cei care uh, apără sportul, și aici nu mă refer doar la Instituția Internațională pentru Ciclism, ci mă refer și la televiziune, la sponsori, l-au apărat. Cu siguranță acești oameni nu doresc să sprijine un uh, om corupt, însă toți au privit în cealaltă direcție și au ignorat. Nu au dorit să uh, accepte faptul că, să recunoască faptul că Armstrong se dopa. Sportul a avut de câștigat, media a avut de câștigat, deci Lance Armstrong nu a fost anchetat așa cum trebuie și toate chestiunile au fost trecute pe sub, sub preș. Deci aș dori să vă rog să înțelegeți cât de importantă este această problemă. Deja șapte ani, de 1999 până în 2005, nu există în mod oficial niciun câștigător al turului Franței. Ultima oară când nu a existat un câștigător al turului Franței, timp de șapte ani, singura oară în istorie, a fost perioada celui de-al război mondial. Iată ce a făcut dopajul turului Franței. A luat la fel de mulți ani ca cel de-al doilea război mondial. Când vorbim despre dopaj, este ușor să spunem că e greu să luptăm împotriva acestei probleme. Considerați că este vorba de monstrul cu multe capete. Indiferent câte capete tai, cresc la fel de multe înapoi. Vă puteți întreba ce ne facem. Noi suntem reprezentanți aleși. În opinia mea, sunteți cei mai importanți oameni. Voi sunteți cei care pot face schimbări. Un, motiv, un alt motiv pentru care am foarte sceptic vis-a-vis -vis de Lance Armstrong este pentru că cu un an înainte văzuserăm ancheta făcută de forțele franceze, polițienești franceze, asupra unei echipe uh, de cicliști din Turul Franței. Și atunci am constatat că sectorul acesta din sport nu își aplică regulile singur. Așadar, e nevoie de forțe din exterior ca să aplice regulile. Aici nu mă refer doar la ciclism în discursul meu. Și scandalul cu FIFA este un exemplu concludent. De a, la ani în șir am crezut, am știut că ceva nu miroase bine la FIFA. Am știut că există corupție, dar totuși se părea că erau deasupra legii, dar ei nu sunt deasupra legii. Avem o anchetă elvețiană asupra corupției la FIFA, avem o anchetă americană. Și, dintr-o dată, FIFA se gândește la reforme. Într-un sens metaforic, putem spune că i-am, a trebuit să le forțăm mâna ca să se reformeze. Însă este nevoie de reprezentanți aleși în mod democratic ca să oblige instituțiile sportive să se schimbe. Sunt de acord cu ideea ca dopajul să devină o faptă penală în toate țările. Frauda poate fi la o magnitudine de 10 de milioane de lire sterline. În niciun alt domeniu al vieții nu le-am permite oamenilor să fure atâția bani. Și pot spune un lucru care ar putea să flateze politicienii și guvernele. Eu sunt un jurnalist, jurnalist care se concentrează foarte mult pe antidopaj. Știți cum funcționează președintele Agenției Mondiale Antidopaj? Guvernul, guvernele hotărăsc care este președintele, iar următoarea dată Comitetul Olimpic Internațional hotărăște cine este președintele. Eu sunt mult mai confortabil cu reprezentantul ales de guverne, nu de Comitetul Olimpic. Acest om de multe ori este mai puternic, are o atitudine mai intransigentă față de, antidop- mai, față de dopaj. V-ați aștepta ca oamenii aleși de sportiv să fie mai detașați de politic, dar nu așa stau lucrurile. Mizele sunt foarte mari la ora actuală. Raportul Comisiei Water va fi disponibil în curând. Aceasta este o investigație cu privire la corupția din atletismul rus. Orice persoană care a studiat acest caz știe că atleții care au făcut dopaj au câștigat medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Londra și la campionatele mondiale din ultimii ani. Rusia a avut o poziție dominantă în atletism în ultimii ani. Anul acesta nu prea a avut o poziție dominantă pentru că deja erau sub uh, lupa anchetatorilor și nu puteau să uh, facă la fel de multe șmecherii. A avut loc o anchetă, foarte mulți denunțători au uh, venit cu dovezi foarte clare. Dovezile au fost strânse și ele arată faptul că atleții erau instruiți de către antrenorii lor naționali și de către Laboratorul Național Antidopaj și de către Agenția Națională Antidopaj că dacă ești destul de bine, ești destul de bun, în anumite situații e ok să trișezi. Ce ar trebui să se întâmple în acest caz? Ar trebui să, trimiți un, să se trimite un mesaj lumii. Țărilor trebuie să li se spună, dacă faceți așa ceva, veți fi interziși nu atleții vor primi o interdicție, ci țările vor primi o interdicție. Eu cred că Rusia ar trebui să fie suspendată. Dacă ar fi fair play, atunci le-am spune rușilor că nu puteți să faceți așa ceva și să scăpați cu basma curată. Actualul președinte al agenției a fost numit de Comitetul Olimpic Internațional. Eu cred că Rusia așadar nu va fi suspendată așa cum ar trebui să fie. Am scris despre sport timp de 37 de ani. Nu mai sunt un fan cu o mașină de scris, sunt un sceptic cu un laptop. Ce am învățat eu despre sport? Încă știu că este frumos, este o activitate minunată. Și activitate este cuvântul corect. Nu contează ce activitate desfășor. După cum a spus doamna Julie Ward adineauri vis-a-vis de dans, sunt complet de acord cu ideea ei. Nu cred că copiii trebuie să facă un sport organizat dacă fac dans organizat. Este nevoie să îi facem pe copiii noștri să aibă un stil de viață mai activ. Ni s-a vândut un mit timp de ani la rând. Și în continuare se încearcă să încercăm se încearcă să fim convinși că nivelul de participare al țărilor care a participat, care au participat, care au uh, găzduit uh, Jocurile Olimpice scade după găzduirea respectivă. S-a întâmplat și la Londra. V-ați referit, doamnă președinte, la cei doi jucători italieni adineori. Și eu am o întrebare aici. Faptul că doi italieni au ajuns la US Finals va însemna că mai mulți copii din Italia vor juca tenis? Pentru următoarele câteva săptămâni, cu siguranță. Dar vor crește numărul de spații alocate pentru acest sport, va crește numărul de antrenori, va crește numărul de or- uh, competiții organizate care să încurajeze pe copii? Nu sunt atât de sigur. În Regatul Unit știu că s-au cheltuit aproximativ 10 miliarde de lire pentru Jocurile Olimpice și numărul de participanți la sport în Regatul Unit a scăzut. Grupurile care nu fac sport sunt grupurile sociale cele mai dezavantajate. Sportul așadar devine din ce în ce mai mult, cel puțin în Regatul Unit, în țara noastră, o activitate rezervată claselor mijlocii și înalte. Nu contează dacă Regatul Unit câștigă sau America câștigă sau China câștigă sau Rusia. Ce impact au toate aceste topuri asupra calității vieților copiilor? Oamenii asta, totuși oamenii asta analizează cel mai mult. Sunt multe lucruri în regulă cu sportul și nu cred că le putem rezolva pe toate. Cred că putem face mai multe, însă trebuie să ne schimbăm uh, felul de a gândi. Felul de a gândi ar trebui să fie următorul. Trebuie să fie important nu ce se întâmplă la nivelul de top, ci ce se întâmplă la firul ierbii, la nivel local. E nevoie de mult mai mulți oameni activi, în mișcare. Din micul meu discurs de astăzi aș dori să rămâneți cu următoarea idee. Avem nevoie de legislație pentru copiii care nu au oportunitatea de a face sport. Acolo avem eșecuri. Dacă nu luăm măsuri radicale, nu văd cum vom reuși să ne schimbăm. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you. Thank you so much, uh, dear Mr. Walsh. Mulțumim. Da, a fost uh, o intervenție extrem de frumoasă și de interesantă. o intervenție foarte eficientă de care cred că aveam nevoie cu toții. Mai ales că ați ilustrat atât de frumos toate lucrurile grele. Și e adevărat ce ați spus. Că jocurile olimpice și alte evenimente sportive nu sporesc participarea. Dar altceva apare aici. Există participare directă și asta vrem noi să consolidăm din copilărie și apoi imaginea sportului, care este foarte importantă, imaginea care e transmisă publicului. În sensul acesta, eu cred că trebuie ca mass media să se sesizeze, să facă ceva. Și mai cred că așa cum am vorbit adineauri, trebuie ca toate aceste delicte să fie pedepsite ca atare și să devină fapte penale. Să lucrăm așadar pe convențiile care există deja în această direcție. Deschid acum uh, dezbaterea. Vrea cineva să intervină? Julie, Julie Ward. Um, thank you. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim că ați venit aici și că ați uh, prezentat o poveste personală. Eu cred că cei dintr-o poziție de autoritate, că e vorba de politicieni, jurnaliști, profesori, uh, până la urmă trebuie să se comporte și toți aceștia umani și ne bucurăm că ne-ați prezentat povestea dumneavoastră și că ați conferit relevanță acestui atelier de lucru. Eu sunt din Regatul Unit, din nord-vestul Angliei. M-ați auzit adineaul intervenind și consider că este foarte importantă implicarea. Implicarea pe lucruri juste, corecte, sunt puțin lipsită de coerență, fiindcă n-am o intervenție mm, pregătită de dinainte. Dumneavoastră ne-ați oferit exact ceea ce caută cetățenii în proprii, propriilor lideri. Deci faptul că ați venit dumneavoastră aici, reprezentând exact asta, înseamnă enorm pentru mine și vreau de fapt doar să vă mulțumesc. Mulțumesc. Mai sunt alte intervenții? Dacă nu, dau cuvântul direct următorului vorbitor și urmează, după cum anunțam, profesorul de la Centrul pentru Studii Olimpice, de la, Lof de la Universitatea Loughborough, care se va referi la un subiect important pentru noi, crearea unei societăți deschise și inclusive prin sport profesorul Ian Henry. Aveți prezentarea pregătită? Okay, okay. you are, no, okay. Okay, thank you, Madam, Madam Chair, and thank you for the uh, invitation to uh, both produce the research. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Uh, pentru această oportunitate. Mă bucur să fiu la acest atelier de lucru. O să mă orientez după documentul pregătit, dar o să omit câteva părți uh, pentru că sunt constrâns de timp. Comisia Europeană a cerut un studiu cu privire la uh, sport și uh, dimensiunea inclusivă în societate. Uh, să luptăm împotriva prejudecăților și să limităm uh, excluziunea socială a anumitor grupuri. Adesea, când citim despre sport, citim uh, despre efectele pozitive pe care le are asupra subiectelor mai sus numite, dar există și câteva puncte, de critic, puncte critice. Lipsa de dovezi substanțiale pentru a susține această teză este un neajuns și apoi faptul că sportul vine și cu uh, probleme, uh, sexism, rasism, xenofobie. În prezentarea mea mă voi axa pe diversitatea etno-religioasă din sport, uh, acoperind trei ample întrebări. În primul rând, cum percepem interculturalitatea, multiculturalismul uh, în raport cu identitatea națională și cu cetățenia? Apoi, ce se întâmplă în plan local și cum sunt uh, transmise mai departe beneficiile sportului, cum sunt integrate minoritățile și care, uh, cât de convingătoare sunt uh, datele. Aceste întrebări pornesc de la o idee clară care merită însă repetată. Faptul că sportul face bine nu e neapărat o afirmație corectă. Sportul e bun pentru unii oameni în anumite contexte, în anumite împrejurări și trebuie să vedem exact care sunt uh, aceste precondiții, în așa fel încât să se ajungă la beneficii. Permiteți-mi să încep cu prima întrebare. Care este relația dintre multiculturalism, interculturalism și uh, cetățenie? și naționalitate. Sunt perspective diferite în ceea ce privește integrarea și asimilarea în Uniunea Europeană. Ne referim la faptul că identitatea națională e înțeleasă diferit, democratizarea s-a uh, petrecut diferit. Și uh, în construirea unui cadru ideal din punct de vedere politic, în care sportul generează integrare, am uh, venit cu trei modele de cetățenie. Modelul francez, cu drepturile universale pentru toți cetățenii Republicii, într-un stat secular. Deci religia și alte preferințe culturale sunt lăsate strict domeniului privat domeniul vieții private. Apoi, modelul uh, prin excelență german, iarăși unul naționalist, dar în modelul francez era vorba de o cultură privată, în viața privată, în germ- modelul german, tradițiile culturale, limba, istoria și așa mai departe, de fapt se referă la drepturi uh, conferite prin proiecte politice. Și al treilea model este aderența tradițională britanică la modelul cultural ca rezultat al istoriei cu o entitate pluralistă, dat fiind trecutul colonialist. Aceste modele tradiționale s-au schimbat pe parcursul timpului, dar există câteva trăsături uh, constante pe marginea cărora putem să trasăm o strategie ideală pentru sport. Permiteți-mi așadar să trec pe scurt în revistă cele șase modele. Mai întâi interculturalismul în care regăsim gândirea comunitară. Și din această perspectivă ar, au loc schimburile de experiențe în sport și așa mai departe. Multiculturalismul facilitează accesul tuturor entităților la sport, căutând oportunități egale pentru toți. Finanțarea culturii este importantă aici. Pentru ca tot, cu toții să aibă acces la sport. Multiculturalismul 2 se referă la o abordare mai dificilă, cu o abordare comunitară, în termeni politici, minoritățile politice sunt protejate cu uh, anumite cote, de exemplu locuri rezervate în Parlament. Deci sunt menajate minoritățile. În sport, apare finanțarea cluburilor sportive monoetnice. Al patrulea model se referă la un uh, pluralism de piață. Aici încadrăm crearea de sporturi pentru femeile musulmane sau de uh, infrastructură sportivă pentru acestea. Și avem uh, sectorul comercial și sectorul voluntarilor care vin înspre ajutorarea acestor grupuri minoritare. La celălalt capăt avem politicile de asimilare, Franța fiind uh, sistemul cel mai ușor de caracterizat. Politicile aici se axează pe sport ca vehicul de a oferi beneficii sociale. În general. Mai sunt și națiunile unde nu există nicio intervenție în acest uh, sens în general în populații omogene și cu politici culturale mai degrabă conservatoare. Iată, gama de abordări care au putut fi identificate în funcție de diferitele interpretări, de diferitele așteptări pe care le putem uh, avea din, de la sport și intervențiile prin sport. Întrebarea numărul 2. Care sunt uh, beneficiile pentru cei care primesc serviciile și pentru cei care lucrează la firul ierbii, cum se spunea adineauri. Avem un studiu cu privire la serviciile de spo- din sport pentru solicitanții de azil din Regatul Unit și migranții din Regatul Unit. Am uh, câteva exemple care ne pot servi drept uh, studiu de caz comunitatea bosniacă creată la Darby, imediat după conflictul din Balcani. O poveste de succes în ceea ce privește crearea unor punți de legătură. Comunitatea bosniacă a putut interacționa cu comunitatea gazdă. Bosniacii au fost bine văzuți și bine primiți de lumea basketului. Par să fie mai bun decât uh, colegilor uh, din Regatul Unit, așa că au fost consolidate relațiile între cluburile sportive, cluburile bosniace și cluburile autohtone. Dar să nu privim lucrurile ca fiind doar pe roze, pentru că au apărut și dificultăți, mai ales la început. Ideea este însă că, până la urmă, a avut loc un schimb de experiență foarte bun. Al doilea exemplu se referă la refugiații curzi și uh, felul în care tensiunile dintre populația britanică pakistaneză și uh, grupul kurd au fost rezolvate. Serviciile sociale, poliția s-au pus la oaltă pentru a crea entități sportive cu cele două comunități nu doar că mm, în urma acestor intervenții a, a scăzut violența interetnică, dar sportul a fost cel care a pus bazele unor bune relații de conviețuire, cu acces la educație, la adăpost și așa mai departe. Deci, s-au creat punți de legătură, mulțumită sportului. Al treilea exemplu se referă la grupul uh, de cetățeni algerieni din Nottingham. De fapt, nu doar algerieni, ci africani în general. Serviciile oferite acestor oameni au fost mai degrabă limitate, însă era de fapt vorba despre crearea unor legături în cadrul comunității, în așa fel încât cei care trecuseră prin experiențe similare să fie puși în legătură unii cu alții. Erau oameni care veneau uh, de pe un fond uh, dramatic. Deci, trei uh, forme diferite de intervenție. A fost o, un exercițiu care a pornit de jos în sus, și au putut fi constatate beneficii personale de ordin uh, psihologic, de ordinul sănătății, stresul vieții cotidiene a putut fi redus. Mi-aduc aminte de cazul unui congolez care spunea că el doar duminica poate zâmbi, pentru că atunci se întrunea asociația sportivă din care făcea parte. În restul zilelor el trebuia să se asigure că nu moare de foame. Dar sunt și beneficii de capital social, pentru că punerea în legătură a oamenilor uh, din diferite comunități, uh, oferirea de servicii educaționale integrate, um, de servicii sociale, au fost lucruri foarte importante și, nu în ultimul rând, s-a oferit sprijinul reciproc de care a fost nevoie pentru că acești oameni să poată ieși dintr-o situație extrem de sumbră. Am uh, definit mai multe strategii în acest sens, după cum v-am arătat adineauri. Și apoi, a treia întrebare. Există dovada că la o scară mică, apar beneficii. Dar se pune întrebarea ce se întâmplă cu beneficiile ample și cât de convingătoare sunt datele la nivel micro pentru a constata într-adevăr că tensiunile pot fi anihilate și la o scară mai amplă. Calitatea dovezilor este elementul cheie aici avem uh, noi căi de a folosi datele unor studii la scară mică, în așa fel încât să elaborăm strategii de amploare. În primul rând, a avut loc o revizuire a, în programul CASE. Cultural Sports Evidence. Și am văzut că este important să adunăm date pentru a obține dovezi de calitate. Mulțumită inițiativelor sportive s-a putut uh, constata că, într-adevăr, eforturile noastre au dat rezultate. Nu în ultimul rând, există și acest efect agregat – Au fost 515 studii empirice din anii 1950 până în zilele noastre. Aceste studii au avut loc în 25 de state membre, acoperă domenii precum sportul, cultura, educația și așa mai departe. O gamă largă de domenii în care au avut loc de schimburi de experiențe interculturale. Dovezile sunt puternice. 94% din cele 515 ca studii, de ca, studii de caz, reacțiile au fost pozitive. Au fost uh, reduse prejudecățile, s-au înrătățit relațiile intergrupuri, un argument așadar extrem de puternic. Și s-a tot adunat material, s-au tot adunat dovezi din anii 50 încoace, astfel încât uh, teoria contactului intergrup, care la origine este americană, a luat amploare. Dovezile au ajuns atât de covârșitoare, să fie atât de covârșitoare, încât acum e greu să găsești argumente împotriva acestei teorii. Și în aceste 515 studii identificăm foarte multe argumente în favoarea sportului. Trebuie să identificăm condițiile în care contactul intergrup uh, se bucură de succes. E important ca grupurile să se bucure de un statut egal, să existe obiective comune, să existe cooperare și nu competiție pentru atingerea obiectivelor, să fie uh, sprijinite autoritățile care sunt respectate, iar interacțiunea să fie într-adevăr una personală, deci la nivel individual. Așa că acum avem o bază puternică de la care să pornim. Mai există și câteva condiții generale care, determină, care au determinat succesul în trecut, nu doar în sport, ci și în alte domenii culturale. Avem așadar un temei puternic pentru a duce mai departe strategia politică. Unii dintre colegii mei, care sunt mai sceptici așa cum se cade pentru orice academician, poate că încă ezită. Dar uh, anumite anxietăți au fost reduse. Concluziile mele sunt, fără a le parcurge acum în detaliu, că e loc într-adevăr de optimism, și că putem să promovăm participarea intergrup în sport, în așa fel încât să reducem prejudecata și să stabilim încrederea între indivizi. Mulțumesc! Mulțumesc, într-adevăr, o prezentare foarte interesantă a acestor diferite modele și modul în care se prezintă și trăiește sportul în sânul acestor modele. Într-adevăr, sunt niște rezultate pozitive care trebuie luate, trebuie subliniate. Mulțumesc, voi da acum cuvântul următoarei vorbitoare, doamna dr. Ana Kleisler, care ne va vorbi despre dimensiunea economică a sportului. Este o dimensiune nouă, am putea spune. Ministrul luxemburghez uh, ne-a vorbit uh, despre conferința uh, privind durabilitatea economică a sportului, care va fi organizată în Luxemburg. Doamnă Kaisler, doamnă Kleisner, sunteți uh, reprezentant al Econ Austria. Doamnă Kleisner, aveți cuvântul. Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Țin să vă mulțumesc pentru invitația adresată la acest atelier și să vă spun că cu mare încântare vreau să vă vorbesc, de, vorbesc despre uh, economia sportului. Permiteți-mi să mă prezint. Sunt Ana Kleisner, cercetător senior și împreună cu domnul Helmenstein, uh, domnul director al Sports Econ Austria, uh, ne ocupăm de uh, buna activitate a Sports Econ Austria. Acum 10 ani ni s-a cerut să calculăm impactul economic al sportului, iar astăzi facem parte din uh, um, uh, cei care se ocupă de aspectele metodologice ale uh, dimensiunii economice. Uh, V-aș putea vorbi în lung și în lat despre ce s-a întâmplat în, ultimele, în ultimii zece ani, dar în doar zece minute va trebui să mă concentrez doar pe anumite aspecte și să vă ofer doar câteva idei despre ce facem, despre activitatea noastră. Deci, în următoarele 15 minute, aș dori să vă vorbesc înainte de toate despre definiția economică a sportului. Chiar dacă termenul poate foarte clar, vă veți da seama că o definiție clară nu e ușor de dat. Apoi voi vorbi despre uh, instrumentele pentru măsurarea uh, impactului economic, apoi voi, voi vorbi despre efectele macroeconomice uh, asupra PIB-ului sau ocupării forței de muncă. Voi vorbi apoi despre punctele forte și punctele slabe la nivel național, voi releva câteva um, asemănări și deosebiri între țări. În Europa, fără îndoială, economia um, uh, sportului este una de foarte mare importanță. Efectul uh, sportului asupra um, economie este foarte mare. Economic effects must not be underestimated. But if you look on the statistics... Din punct de vedere statistic, între 0,2 avem 0,3% ocupare și veți putea vedea că este o, un dezechilibru între um, în ceea ce privește economia sportului. În ceea ce privește impactul macroeconomic, acesta încă este subestimat. Este o mare discrepanță între statisticile dintre definiția sportului și modul în care este în general înțeles sportul. însă ă, nu sunt luate în calcul Problema este că nu sunt luate în calcul anumite categorii, precum articolele sportive, producerea acestora, turismul sportiv definiția de la Vilnius a sportului uh, pune în legătură activitățile sportive cu um, anumite industrii înregistrate din uh, contabilitatea națională. În subsectoarele sportului uh, există multe necunoscute, deci e destul de greu să se cuantifice impactul economic al sportului. Tocmai pentru a rezolva această problemă s-a creat grupul nostru în 2007 și am încercat să rezolvăm unele dintre probleme. Haideți să începem cu definiția uh, sectorului sportului. Vedeți acum cum se creează valoarea adăugată în sport și efectul sportului asupra anumitor sectoare industri- uh, industriale, economice. Problema este că doar având o Uh, o definiție foarte clară se poate măsura impactul economic. Ne-am, putea, ne-am putut da seama că o definiție nu este de ajuns, așa că am uh, definit uh, trei mari categorii. Deci, um, definiția statistică, la care dacă adăugăm Există trei tipuri de definiție, una statistică, una îngustă, am putea spune, și una extinsă. Gândiți-vă la canalele uh, de televiziune consacrate sportului, uh, pariurilor sportive și așa mai departe. Precum vă spuneam, există definiția de la Vilnius a sportului din 2007. Metodele pentru cuantificarea impactului economic uh, se bazează pe un sistem de contabilitate care permite calcularea uh, efectelor economice totale asupra creșterii economice, puterii de cumpărare și ocupării uh, forței de muncă. Dar acest lucru se poate, uh, permite și compararea diferitelor sectoare și compararea cu alte macroagregate ale sportului. Este vorba despre o activitate dificilă, dar putem spune că este necesară și că merită să se investească în această activitate pentru că doar astfel se poate măsura impactul economic. Cum se poate crea acest sistem de contabilizare? Ei bine, se ia uh, tabelul uh, input-output la nivel național, se adaugă coloane și rânduri în funcție de numărul produselor. Da, pare ușor, dar nu e deloc, vă asigur. Deci se începe cu un tabel simplu pe rânduri puteți vedea car, ce produse și servicii sunt vândute pentru consumul uh, imediat și consumul final, iar în coloane se vede cum se produce bunul sau serviciul respectiv. Deci se adaugă și TVA-ul. Am avut 27 de state membre uh, în studiul nostru, deci 27 de tabele diferite. fiecare Deci am uh, făcut astfel de tabeluri pentru fiecare sport în parte și, precum spuneam, și pentru uh, fiecare dintre țările membre în parte. La final, aceste 27 de tabele au trebuit uh, să fie um, puse la oaltă în cadrul unui tabel input-output european. Vedeți că avem 27 de regiuni, 97 de sectoare, deci 2500 uh, și ceva de rânduri. Vă dați seama, nu-i deloc o activitate ușoară. În ceea ce privește valoarea adăugată, trebuie știut că numai puțin de 1,76% din valoarea adăugată la nivel european are de-a face cu sportul. În termeni absoluți, înseamnă că sportul înseamnă 173 de miliarde de euro în fiecare an. În ceea ce privește serviciile indirecte, trebuie știut că sportul uh, însumează circa 3% din uh, din valoarea brută la nivel european. Cu alte cuvinte, um, o cotă parte egală cu cota parte combinată a sectorului agriculturii, um, silvicol și al pescuitului la oaltă. Gândiți-vă la hoteluri și restaurante, serviciile de sănătate și așa mai departe. E importanța definiției se poate vedea din acest grafic. E vorba despre cele trei niveluri ale definiției de la Vilnius, în funcție de tipul de definiție. Deci, în ceea ce privește definiția statistică, ocuparea reprezintă doar 0,31%, pe când în ceea ce privește definiția extinsă, aceasta se ridică la 2,12%. Deci, sportul este un sector care angajează multă lume. Aici puteți vedea câteva amănunte în ceea ce privește situația la nivel național. În Europa avem 4,5 milioane de persoane angajate în domeniul sportului. Vedeți că Luxemburg și Austria sunt cele unde sunt țările în care uh, sunt angajați cei mai mulți oameni în acest sector în termeni relativi. În ceea ce privește punctele forte și slabe ale fiecărei țări în parte, am încercat să facem un clasament al țărilor de la 1 la 27 în funcție de producția din domeniul uh, sportului pe fiecare uh, piață în parte. Puteți găsi aici um, rezultatele principale, precum puteți vedea Regatul în Irlanda, Austria și Polonia au un clasament foarte bun în sectorul serviciilor. Germania stă foarte bine în ceea ce privește sectoarele bunurilor și serviciilor, iar Slovenia și Estonia uh, stau la fel de, aproape la fel de bine ca Germania în ceea ce privește bunurile, dar mai prost decât Germania în ceea ce privește uh, serviciile. În ceea ce privește potențialul de creștere la nivel european, se poate vedea că în toate țările trei sectoare industriale sunt extrem de promițătoare, și anume nutriția sportivă, asigurările sportive și uh, consultanța economică și juridică pentru sport și efectele indirecte sunt foarte mari aici. Cu alte cuvinte, efectul uh, de pârghie este de cel puțin 2, dacă nu chiar mai mare. Acum, uh, pentru a vedea care sunt similaritățile, dar și diferențele, diferențele dintre țări, în primul rând, uh, similitudinile, țările cu un PIB mare, vor avea și o cotă parte mare a, în industria sportului. Uh, precum spuneam, uh, există potențial de creștere în cele trei sectoare despre care am vorbit mai devreme, nutriția sportivă, asigurări și consultanță. Uh, la fel și serviciile auxiliare pentru uh, transport și uh, sectorul transporturilor și construcțiilor au un potențial de pârghie foarte mare. Um, Austria este um, campioană, aș putea spune, în ceea ce privește valoarea brută. De ce? Din cauza sezonului de Uh, iarnă și uh, sectorului sporturilor uh, de iarnă extrem de bine dezvoltat în Austria. Gândiți-vă la diferențele cu Cipru, care se bazează pe servicii mai degrabă și unde pariurile, televiziunea și radioul, evenimentele sportive, comerțul și construcțiile sunt mult mai importante decât în Austria. În ceea ce privește diferențele, lucrurile sunt destul de interesante în ceea ce privește țările de jos și uh, um, Regatul Unit, spre exemplu, uh, puterea de cumpărare a fost, în ceea ce privește sectorul sporturilor, a fost destul de afectată de criză dar pe de altă parte Olimpiada, Jocurile Olimpice de la Londra au impulsionat uh, industria sportului. Vă mulțumesc pentru atenție. Grazie, thank you, uh, dottoressa Kleiser. Veramente interesante questa. Vă mulțumesc, a fost foarte interesantă perspectiva asta, din câte am înțeles. Cu siguranță colegii doresc să adreseze întrebări. Voi da cuvântul acum comisiei însă, care ne va vorbi despre echilibrul între sport și viața personală. Îl avem printre noi pe șeful de unitate al comisiei uh, al DG Sport. Mă întreb dacă n-ar trebui să lansăm acum o serie de întrebări înainte de a da cuvântul reprezentantului comisiei. Dacă nu, atunci vom încheia cu, cu intervenția comisiei și apoi dau cuvântul uh, reprezentantului comisiei. Iată, a venit și domnul Fisas printre noi, a, a, uh, care este semnatarul la multe rapoarte ale Parlamentului European în privința sportului. Deci vă dau cuvântul acum. Merci, merci. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru inițiativa acestui atelier foarte important. Este un subiect de actualitate în mod clar. Sportul joacă un rol din ce în ce mai important în viața fiecare dintre noi și acum este un moment important deoarece tocmai a trecut prima săptămână europeană a sportului în Bruxelles. Continuă. Așadar, este momentul ideal ca să discutăm despre această problemă. Aș dori să spun în introducere câteva cuvinte. 2014 cred că a fost un an foarte bun pentru dimensiunea europeană a sportului. Nu vreau să mă laud singur, însă Trebuie să spun că a fost un an bun pentru toate cele trei instituțiile. Am să mai menționez și faptul că 2014 a fost uh, anul în care a fost uh, pus în aplicare Erasmus Plus, program pe care l-ați votat dumneavoastră. A fost de asemenea și uh, primul an de punere în aplicare a recomandării Consiliului HEPA. De asemenea, a fost primul an de adopție a celui de-al doilea plan european de lucru pentru sport 2014-2017 și pentru prima oară când sportul este menționat într-un portofoliu al unui comisar. În 2015 mergem mai departe și sperăm să ajungem cât mai departe S-a vorbit în introducere despre negocierile de la Consiliu care vizează problema trucării jocurilor. De asemenea, la Comisie avem o consultare cu statele membre cu privire la o posibilă reorientare a programului Erasmus Plus, în așa fel încât acesta să se adreseze um, într-o mai mare măsură sporturilor, uh, inițiativelor sportive la nivel local, la nivel mai mic decât național. Să revenim așadar la Săptămâna Europeană a Sportului și mai în general la promovarea activității fizice și sportive. La urma urmei, care este obiectivul nostru? Obiectivul este extrem de simplu și îl putem rezuma într-o singură propoziție, și anume să creștem participarea la sport și la activitate fizică să nu uităm de activitatea fizică, pentru că aici nu ne referim doar la sensul strâns de cluburi sportive. Participarea nu este la atât de bună cât ne-am dori. Știți că avem Eurobarometrul care ne-a arătat că 41% dintre europeni practică sportul puțin sau deloc. Este vorba de o scădere față de Eurobarometrul din 2009. Între 2009 și 2014, proporția celor care nu practică niciodată sportul a trecut de la 39% la 42%, așadar este o cifră îngrijorătoare. Inițiativele noastre vin în întâmpinarea unor astfel de probleme. În ceea ce privește obiectivele, și antevorbitorii au spus, în mod clar, Comisia nu are pretenția de a rezolva totul singură. Comisia își aduce contribuția, însă este și conștientă de faptul că ceilalți parteneri dețin cheia rezolvării acestei probleme, autoritățile publice, asociațiile și organizațiile sportive, guverne naționale și așa mai departe. Toate aceste organisme au un rol cheie. Noi, cu modestie, Uh, ne jucăm rolul, însă trebuie să nu uităm că și partenerii noștri au un rol important de jucat. Câteva mențiuni generale cu privire la Săptămâna Europeană a Sportului. Acesta nu este un scop în sine, obiectivul său este într-adevăr de a avea o perspectivă pe termen lung asupra promovării sportului și activităților fizice. Nu este vorba doar de activități anuale, o dată pe an, ci este vorba de a de a pune în practică o politică pe termen lung. Avem un instrument care a fost votat de către Parlamentul European, Erasmus Plus. În Erasmus Plus există părți care ne permit să sprijinim activitatea sportivă și fizică. Prin um, organizarea de evenimente, cum ar fi Săptămâna Europeană a Sportului, de asemenea prin uh, proiecte în cooperare sau prin finanțarea unor uh, evenimente, un eveniment pe stat membru, prin intermediul punctelor naționale de coordonare. Așadar, am dorit să subliniez cât de important este acest instrument. În 2014, 2015, își cer scuze vorbitorul, 22,9 milioane de euro au fost dedicate nu doar săptămânii europene a sportului, ci și celorlalte proiecte conexe. În 2015, un pic mai puțin de 20%, în 2016 se scuză vorbitorul, în 2016 vom avea mai mulți bani la dispoziție, așadar procentajul totuși va ajunge uh, deci procentul va fi un pic mai mic de 20%, dar banii vor fi mai mulți. care a fost conceptul de bază pentru Suprema Europeană a Sportului. Toată modestia trebuie să spun din nou că conceptul nu a fost inventat de către Comisia Europeană, el a fost inventat în mare parte de către Parlamentul European. Este o contribuție a Parlamentului European prin intermediul raportului FISAS. Colegul FISAS a jucat un rol foarte important în toată această paradigmă. Ideea a dat roade, așadar, a fost adaptată de către comisie. Ideea, sublinez încă o dată, s-a născut aici, în Parlamentul European. Și salutăm faptul că ne-a fost transmisă această idee. Știți, exact, știți care sunt datele. Pentru Bruxelles a fost vorba de, de 7-13 septembrie, însă un factor cheie pentru reușită a fost flexibilitatea. Ultimul lucru pe care l-ar fi putut face comisia ar fi fost să spună că săptămâna sportului este în data cu tare sau cu tare. Nu am dorit să facem așa ceva, să batem în cuie. Am vrut să ținem seama de toate bunele exemple din statele membre. Am vrut să dăm dovadă de mare flexibilitate la nivel uh, regional, local și să ne aliem cu toate celelalte evenimentele care intră sub umbrela Săptămânii Europene a Sportului. Am colaborat cu mai multe state membre ca să ne concentrăm pe anumite locuri unde s-a dezvoltat uh, această vocație sportivă. Am colaborat și cu universitățile, și cu școlile, și cu întreprinderile. Și acolo avem foarte mult de lucru. Am început să lucrăm intensiv pe aceste fronturi. Ne am concentrat și pe sportul în aer liber și, bineînțeles, să nu uităm nici de cluburile și de centrele sportive, cluburile de fitness, asociațiile sportive. Ele rămân locul unde practica sportivă este cea mai înfloitoare, cu toate că, bineînțeles, nu sunt singurele astfel de locuri. Toate aceste activități au avut câteva elemente în comun. Ambasadorii acestor evenimente au fost uh, diversi sportivi, mai mult sau mai puțin cunoscuți, Punctul comun al acestor ambasadori este faptul că ei sunt în stare să confere o imagine pozitivă. Sunt oameni simpatici, cu care dorești să te identifici, cu care dorești să fii alături. Suntem mulțumiți de ambasadorii pe care am ales. Acest lucru ne-a permis să avem o vizibilitate mai mare în acest an. Campania de, public, de publicitate a început încă din ianuarie ne-am concentrat nu doar pe săptămâna bruxeleză, după cum știți, aici în Bruxelles am fost foarte activi. Am avut un eveniment de lansare luni, apoi am avut o, un eveniment principal miercuri, conferință. În decursul săptămânii am avut un sat al sportului. Suntem foarte mulțumiți de ce am realizat și, mai important, suntem mulțumiți de ce s-a întâmplat și în statele membre. Parteneriatele au fost foarte importante pentru noi. Am făcut un parteneriat în această săptămână cu 13 organizații sportive, 5 organizații foarte importante și foarte reprezentative din lumea sportului european au semnat cu Comisia un parteneriat și și acest lucru este un succes pentru noi. Pe acest slide încă câteva cuvinte. În fiecare țară am avut un punct național de coordonare. Am avut 33 de țări în program, 31 de țări s-au declarat participanți la operațiune. Un stat membru a dorit să analizeze mai întâi situația înainte să se înscrie 100% O analiză. Ce putem spune? Încă este destul de devreme. Abia s-a terminat săptămâna europeană a sportului. Și încă continuă activitățile în statele membre. Semnalele sunt însă foarte bune. Ele indică un mare succes. Sprijinul politic a fost foarte intens și acest lucru ne-a fost de folos deoarece o astfel de inițiativă nu se desfășoară bine fără sprijin politic. Colaboratorii noștri au fost foarte entuziaști. Am primit foarte multe cereri din partea unor mari federații europene pentru a continua. Vom continua să lucrăm la cifre, însă deja avem 3.000 de evenimente înregistrate, 31 de state membre, după cum v-am spus, 5 milioane de participanți care ar putea să ia parte și vom vedea mai încolo care sunt cifrele finale. Însă așteptăm informațiile din partea statelor membre ca să dăm o analiză finală. În ceea ce privește evaluarea pe parcurs, ce vom face pe viitor depinde de noi toți. Depinde de comisie, bineînțeles, noi vom face o analiză, depinde de Parlament, de Consiliu, de organizațiile sportive, Vom evalua împreună datele care ne vor fi puse la dispoziție, vom fi foarte serioși, vom face o analiză, o evaluare scrisă, orală, pentru această primă experiență cu acest concept. La cea de-a doua ediție, care cel mai probabil va avea loc în septembrie 2016, ne vom baza foarte mult pe feedback-ul dumneavoastră. Am să închei aici, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste informații. Această prima săptămână europeană a sportului este un proiect pilot într-o oarecare măsură, însă se pare că participarea a fost foarte mare și temele abordate au fost uh, de succes. Într-adevăr, s-a subliniat nevoia de a forma parteneriate cu organizațiile din sport și cu asociațiile din sport și cu organizațiile non-profit. Există și un sector non-profit în sport. El joacă un rol foarte important. Aș dori să vă întreb dacă dorește cineva să cuvântul domnul Fisas. Nu ați fost aici când a fost și domnul președinte din uh, Luxemburg, dar vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați avut încredere în mine și mi-ați conferit uh, sarcina de a reprezenta Parlamentul European la deschiderea Săptămânii Europene a Sportului la Bruxelles. Cred sincer că a fost un succes. Au participat mm, domnul Navaraci, domnul comisar Navaraci și, președinte și mm, domnul ministru Schneider din Luxemburg. Am sprijinit sportul, am încurajat sportul. După aceea am fost la Madrid, unde am inaugurat săptămâna sportului din Spania. Și acolo cred că a fost un succes. Îmi pare rău că nu am venit mai repede cu colegul meu Bogdan Benta, însă tocmai ne-am întors de la San Sebastian și acolo a avut loc un mare eveniment în ultima săptămână. Am aprobat în Parlament un raport care sprijină sporturile tradiționale și evenimentul de la San Sebastian s-a bazat tocmai pe acest raport. Am văzut acolo un sport tradițional spaniol bazat pe niște bărci din țara bascilor. San Sebastian este capitală culturală europeană în anul care urmează și de aceea am putea organiza un festival în care să exemplificăm aceste sporturi. Acest festival ar putea să coincidă și cu viitoarea săptămână europeană a sportului. Aceste sporturi tradiționale fac parte din cultura europeană. Este important să promovăm aceste sporturi tradiționale. După cum a spus Yves Lostec, Săptămâna Europeană a Sportului este importantă. În raportul nostru am uh, vorbit despre o zi a sportului, însă conceptul a crescut și s-a ajuns la o săptămână. Așadar, îi mulțumesc comisarului Navaracici, dar aș dori să aduc aminte și de doamna comisar Vasiliu, care s-a bucurat de ideea noastră și ea, dumneavoastră ei, a lansat uh, posibilitatea ca Comisia Europeană să fie cea care să se ocupe de această temă. După cum spunea domnul Lelostec, săptămâna este o ocazie minunată să subliniem importanța sportului în viața noastră. Cu ocazia acestei săptămâni a sportului, arătăm cât de important este sportul pentru societate și ce avantaje are pentru sănătatea tuturor am auzit toate acele cifre care nu sunt foarte îmbucurătoare și deci de aceea este important să fie practicat din ce în ce mai mult sportul, nu doar de către adulți, ci și de către copii. Pe termen lung, costurile în sănătate pot ajunge la sume foarte mari. America, avem anumite date din SUA se spune că dacă nu se iau măsurile adecvate, adecvate în ceea ce privește sportul și nutriția, pentru prima oară în istoria omenirii ar fi posibil să existe o generație cu o speranță de viață mai mică decât cea a generației anterioare. Deci tema este foarte gravă. Apoi, integrarea prin intermediul sportului. Este o altă temă importantă. Aici aș dori să lansez o propunere pe care am făcut-o și când am inaugurat Săptămâna Europeană a Sportului. Ne confruntăm cu o gravă criză a imigrației în Europa. Toată lumea poate să aibă opiniile politice pe care le dorește asupra acestei teme, însă mie mi se pare un lucru interesant ca în taberele de refugiați să organizăm uh, terenuri de sport simple și astfel copiii să poată face sport, să joace fotbal sau handbal sau basket, ce doresc ei. Așadar, sugerez acest lucru, deoarece cred că ar fi chiar ieftină și putem ajuta pe acest, acești oameni care la ora actuală se găsesc într-o situație foarte dificilă. Și apoi să nu uităm și de importanța economică a sportului pentru Europa. Contribuția economică a firmelor din domeniul sportului este absolut impresionantă. Sunt firme de vânzări în sport, construcții de stadioane și așa mai departe. Sumele uh, din acest sector sunt imense. Nu trebuie să uităm de acest lucru. Apoi, încă un lucru foarte interesant, și colegii mei cred că sunt de acord, și la anul vom avea o săptămână europeană a sportului. Am o sugestie. Dacă aceasta ar putea să nu coincidă cu o săptămână de Strasburg, cred că ar fi bine. Cu toți am dorit să participăm mai mult am dorit să fim aici la Bruxelles și cred că ar fi o idee foarte bună să nu fie în timpul uh, sesiunii plenare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, effettivamente è un po' sfortunată la coincidență. Mulțumesc foarte mult. Vom cere comisiei să facă exact asta. Mulțumim pentru sugestie. În primul rând, domnul Necov, apoi ceilalți invitați care ne sunt parteneri și care vor poate să intervină. Deci, domnule Necov. Въпросът към господин Лостек. Ще си позволя... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am o întrebare. Domnul Mustic. Voi încerca să fiu concret. În calitate de reprezentant al Comisiei, aș vrea să știu ce părere aveți despre dubla carieră. Precum știți, sportivii au două mari probleme. Trebuie să și studieze și să își uh, ducă cu bine uh, cariera sportivă. Ori la finele carierei sportive, uh, acești atleți trebuie să aibă o altă meserie. Comisia și-a dat seama de această problemă și în 2012 a Uh, făcut publice um, direcțiile, direcțiunile Comisiei Europene în ceea ce privește dubla carieră. Vreau să știu uh, dacă ați urmărit ce s-a întâmplat cu acest uh, document al Comisiei din 2012. În ceea ce privește programul Erasmus Plus, pe de altă parte, această dublă carieră Uh, este luată în calcul. Și știți că beneficiază de un uh, uh, buget sporit. După primul an de funcționarea acestui program, aș vrea să știu dacă aveți idee despre procentul de proiecte care să vizeze dublele cariere, care, proiecte care să fi fost realizate efectiv. Comisia lucrează pe marginea unui uh, cadru vizând calitatea uh, serviciilor legate de dubla carieră. Aș vrea să știu dacă vom avea în curând rezultate în privința criteriilor minime uh, de calitate în ceea ce privește dubla carieră. Mulțumesc. Multe precizele domande. E, colega Venta? Mulțumesc foarte mult. Domnul Ventana acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În ceea ce privește prezentările pe care le-am auzit, uh, ca și domnul Fisas, trebuie să-mi cer scuze pentru că de-abia ce am uh, revenit din Spania, unde am uh, observat o inițiativă locală pentru sport. E o acțiune bună să avem săptămâna Europeană a Sportului, dar e nevoie de mai multe acțiuni de sensibilizare, pentru că adesea anumite grupuri din societate consideră că sportul nu este accesibil. E important să existe activități uh, uh, de, educație fizică, mai ales în rândul uh, celor mai tineri din societate. Cu privire la țara mea, știu că atunci când e vorba de copii, de la vârsta de șase ani și până la adolescență, um, reușim să-i motivăm și e important să includem pe oameni în uh, sistem, în această lume a sportului. E important să avem grupuri de contact la nivelul autorităților locale care să creeze punți de legătură cu alți factori din societate. Deci, uh, ce se va întâmpla după aceea? Ce se va întâmpla după acest eveniment? Așa cum a spus-o colegul meu, sunt perfect de acord. Trebuie să construim această responsabilitate, să le insuflăm tinerilor în așa fel încât să continue beneficiile sportive. Și eu provin din lumea sportului și cred că programul Erasmus Plus ar fi foarte, foarte util dacă elementul sport ar căpăta prioritate. Astfel, am reușit să extindem impactul uh, în societate și în economie. Mulțumesc! Haideți să alternăm să fie un reprezentant al asociațiilor care să intervină și apoi uh, un eurodeputat. Morgan Kirpepe de la uh, Asociația Internațională Sport și Cultură. Astfel vom obține informații interesante cu privire la ce fac asociațiile sportive. Și apoi Julie. Mulțumesc foarte mult! că mi-ați dat cuvântul, doamnă președinte. Voi fi foarte succint, voi încerca să mă refer la mai multe chestiuni apărute în intervenția vorbitorilor. Participarea a devenit uh, din ce în ce mai relevantă pentru tine, David Walsh, și pentru Ana Kleisner. Identificăm potențialul de creștere din sport cu toți factorii săi economici, participarea fiind elementul cheie. Participarea va uh, spori impactul economic, dar din păcate, mai există un alt impact economic, la pol opus. Nu e vorba de a fi uh, uh, activ și a face mișcare, ci uh, de problema de a fi sedentar și de a lâncezi. Se pune întrebarea, putem să calculăm costul lipsei de mișcare din Europa? Și s-a obținut un rezultat. E vorba de 80 de miliarde anual. Asta costă lipsa de uh, mișcare în Europa. Am avut și 500 de mii de vieți omenești care se pierd anual din cauza lipsei de mișcare. Haideți să luăm în considerare acești factori. Care este obiectivul general al Uniunii Europene? Să ofere pace și bunăstare cetățenilor săi. Avem așadar o obligație morală, etică și financiară de a spori uh, mișcarea. Noi am fost parte a Săptămânii Europene a Sportului, am sprijinit acest eveniment. E bine că n-a fost o zi a sportului, ci o săptămână. Noi uh, susținem sportul la firul ierbii, așa cum s-a mai spus. Avem uh, acea etichetă Be Active uh, și avem și o campanie europeană Now We Move, acum uh, ne mișcăm. Ați văzut și pastila de mișcare care a apărut ca instrument de sensibilizare. Săptămâna mișcării, ca și săptămâna uh, europeană a sportului, este uh, o săptămână interactivă în septembrie și pot să vă spun, domnule Lestec, că putem să adăugăm multe, multe alte evenimente. Haideți să organizăm, de exemplu, și uh, un program care să acționeze în plan local pentru a-i încuraja pe oameni să se ridice din fotoliu și să facă mișcare. Vrem să o ținem tot așa și noi credem că Săptămâna Europeană a Sportului e un pas bun în direcția corectă. Sperăm ca pe viitor să ne putem axa pe obiectivul general prin sport și anume acela de a oferi bunăstare și pace cetățenilor noștri. Mulțumim pentru aceste sugestii, spune președinte. Acum dau cuvântul lui Julie Ward. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul de trei ore astăzi, da, dar pur și simplu simțeam uh, uh nevoia să vorbesc, am multe de spus. De obicei, specializarea mea este în artă. Vin din domeniul artei, uh, am activat în domeniul artei înainte de a fi politician și adesea există o distinție între sport și artă, dar e important că în această comisie cele două domenii sunt puse pe picior de egalitate, iar atelierul de astăzi este la marele fix. Felicitări! Uh, felicitări, domnule Henry, pentru întreaga dumneavoastră activitate. Eu sunt uh, raportor pentru învățarea inter- interculturală și valorile fundamentale. Într-un fel, ne lipsea exact bucățica aceea despre sport, iar uh, ce mi-ați furnizat dumneavoastră astăzi este dovada științifică de care aveam nevoie pentru raportul nostru, așa că vă mulțumesc. Vă mulțumesc că ați venit aici și că mi-ați uh, ușurat uh, sarcina mea ca raportor. Mulțumesc, spune președinta. Haideți să continuăm așa cu intervențiile uh, alternative. Revenim acum la reprezentanții asociațiilor sportive. Asociația um, Capitalelor Europene pentru Sport are acum cuvântul prin reprezentantul său. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Analizare el deporte, enhorabuena también. Mulțumesc pentru oportunitatea de a analiza acest uh, raport. Am participat în mod activ la Săptămâna Europeană a Sportului. Am uh, ajutat la punerea la punct a acelui, uh, trus, acelei truse de instrumente pentru astfel de evenimente. După cum a spus, după cum a făcut și Isca și ceilalți colegi. Prin intermediul rețelei noastre de orașe europene ale sportului. Am participat cu mai multe astfel de orașe din mai multe țări la două activități foarte importante. O activitate dedicată copilor din școli și o altă activitate dedicată familiilor, care a avut loc ieri. Vom organiza și alte activități în luna septembrie, de exemplu în Poglava în Croația, 29% din populație a participat la aceste activități din uh, Săptămâna Europeană a Sportului. Deci era vorba de un uh, eveniment local de sport și este foarte important ca un procent atât de mare să se fi implicat. Însă, după cum au spus colegii, cel mai important este să nu ne uh, limităm la o săptămână, ci să fie sportul important chiar 52 săptămâni din an, adică întreg anul. Mai mult de 100 de orașe au participat săptămâna trecută la dezbaterea despre săptămâna europeană a sportului și au uh, dezbătut care ar fi provocările pe viitor. Revenind la ce a spus domnul Fisas, e adevărat că poate că ar trebui să amânăm un pic um, săptămâna europeană a sportului, însă pentru noi mai important este să se implice și mai multă lume. Și încă un lucru înainte să închei ca asociație a capitalelor și orașelor europene a sportului, propun ca anul viitor Praga să fie centrul atenției drept capitală europeană a um, sportului, pentru Săptămâna Europeană a Sportului. Îl, și mai transmit din partea domnului Ian Francesco Bateli um, un salut, pentru că el nu poate fi aici acum. Doamna Trupel. Like to... Mulțumesc. Mulțumesc și eu experților noștri. Mulțumesc în special domnului Henry. M-a bucurat uh, să ascult care au fost rezultatele studiilor menționate. Într-adevăr, impactul sportului este important, mai ales în grupurile de refugiați și migranți. Se contribuie astfel la capitalul social din societatea noastră. Știți, la ora actuală, mulți refugiați vin în Germania, în Suedia și alte state europene iar eu cred că, în special, activitățile sportive pentru mulți dintre acești refugiați sunt importante. Voiam să știu dacă sunteți de acord cu mine, dacă credeți că ar trebui să oferim uh, mai multe posibilități de a face sport tuturor acestor oameni refugiați care vin acum pe teritoriul european. Mulțumesc! Condivido senz'altro questa proposta, possiamo veramente avanzarla tutti insieme. Credo. Bine, spune președinta. Avem un, un alt invitat, secretarul general al Asociației Europene pentru Bunuri Sportive. The, um... Mulțumesc, Silvia, pentru posibilitatea de a mă adresa Comisiei CULT. Felicitări uh, ție, felicitări uh, eurodeputaților pentru acest atelier de lucru. Eu sunt secretar general de la FEZI, Federația Uh, industriei bunurilor din sport uh, în domeniul european. E vorba de ceea ce produc uh, companii precum Adidas, Nike, Puma. Noi reprezentăm 1800 de, de întreprinderi și putem să confirmăm că rezultatul săptămânii europene a sportului a fost unul bun. Ilustrez două aspecte relevante din punctul meu de vedere. Uh, în primul rând, ce am făcut noi ca industrie uh, producătoare de bunuri sportive și, în al doilea rând, care este impresia noastră despre această primă săptămână europeană a sportului împreună cu uh, Comisia Europeană. În primul rând, am adăugat conținut. Am încercat să contribuim cu conținut, de fapt, la această săptămână a sportului, cu uh, dovezi științifice, cu uh, cercetări uh, lansate în urmă cu câțiva ani, numite Design to Move. Aceasta este contribuția noastră pe conținut. E important să înțelegem că multe analize au fost uh, făcute în cadrul cercetării Design to Move. Contribuția noastră a fost una semnificativă. Al doilea lucru pe care am încercat să-l facem a fost ca împreună cu industria pe care o reprezentăm să avem în vedere impactul economic al sportului. Am oferit în acest sens comunicare. Silvia, și tu te referi la rolul ambasadorilor. Am adunat nume mari, Steve Gerrard și alții, dar și nume mai mici, cum ar fi Gerlin de Kaltenbrunner, care a fost uh, de față la deschidere, împreună cu Santiago Fisas și, bineînțeles, comisarul Nevracici. Toată lumea care a participat a susținut din greu uh, Săptămâna Europeană a Sportului. Noi suntem uh, printre semnatarii memorandumului pentru Săptămâna Europeană a Sportului împreună cu Comisia Europeană și a existat și un al treilea pilon unde am contribuit. A, coordonarea evenimentelor. Deschiderea oficială a fost joia trecută și am creat Casa Europeană a Sportului împreună cu 11 asociații naționale. Deci acum uh, am pus la comun uh, facilitățile acestea și încercăm să prezentăm sportul cu toate dimensiunile sale. În această casă a sportului avem patru dimensiuni. Una pentru dimensiunea economică, a doua dimensiunea socială și culturală, integritatea sportului și dimensiunea sănătății și a prevenției. Deci asta am făcut noi. Eu cred că se potrivește foarte bine cu uh, ceea ce au uh, vorbit experții noștri. Și poate un ultim comentariu ce credem noi despre această săptămână europeană a sportului. Există și argumente pro și argumente contra, avantaje, dezavantaje și aș spune că un mare avantaj ar fi că, într-adevăr, Săptămâna aceasta s-a bucurat de un succes real. Au fost foarte multe evenimente organizate, peste 3.000. Toate țările au participat. Și a fost primul eveniment de acest gen. Deci suntem foarte mulțumiți de acest prim rezultat. Sigur că va trebui să facem mai mult. Și sunt de acord cu uh, opinia lui Santiago Fisas. E foarte relevant să încercăm să organizăm uh, totul în afara săptămânii de Strasburg. Președinta vrea ca vorbitorul să încheie. Vorbitorul. Care este publicul țintă până la urmă? Să nu pierdem din vedere asta și să ne adaptăm cum ținutul în funcție de acesta. Mulțumesc pentru contribuție, spune președinta. Mi se pare că am avut o discuție cât se poate de amplă L-am avut înainte și pe domnul ministru cu asta prezentare importantă, apoi au urmat uh, experții noștri și uh, dezbaterile acestea. Mă uit acum la prezidiu. Mai sunt uh, comentarii sau întrebări la sau răspunsuri la comentariile din sală. Câteva cuvinte de încheiere acum, dacă doriți. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, aș putea vorbi despre multe aspecte, dar mă voi uh, mărgini la doar două, trei. În ceea ce privește cele spuse de Santiago Fisa, da, sporturile rurale sunt foarte importante și tocmai sunt vizate de această inițiativă. În timpul săptămânii europene a sportului am vrut să punem accentul pe sporturile tradiționale, și aceasta ca urmare a acțiunilor pregătitoare ale Parlamentului European din 2013. De altfel, um, acest lucru nu se oprește aici. În 2016, prin Erasmus Plus, vom uh, finanța în continuare aceste sporturi tradiționale. În ceea ce privește dubla carieră, e adevărat, noi vrem să se pună în aplicare recomandările, asta e clar și trebuie pus uh, accentul pe Erasmus+. Spre exemplu, în 2014 aveam 14 milioane pentru proiectele de cooperare și dintre acestea 7 milioane pentru două mm, domenii în care avem uh, linii de orientare. Și unul dintre aceste mm, domenii este tocmai dubla carieră. În realitate am avut foarte puține cereri și nu am finanțat decât două proiecte, în mare un milion de euro. Deci din 3 milioane 500 potențial ca buget nu am acordat decât un milion pentru că cererile au fost foarte puține. Vom vedea în următoarele săptămâni uh, ce proiecte noi vor sosi, dar vă asigur că noi la Comisie dorim să punem în aplicare recomandările în privința dublei cariere. Acum, ca răspuns al la domnul Venda în ceea ce privește continuitatea. Da, continuitatea este fundamentală, nu doar pentru această săptămână a sportului, ci și pentru viitor. Toți partenerii noștri s-au uh, angajat în acțiuni pe termen lung nu e vorba doar despre organizarea câtorva acțiuni de-a lungul unei săptămâni. Nu, este vorba de termen lung și aceasta le aparține lor ca inițiativă. Iar în ceea ce privește parteneriatele semnate în cadrul acestei săptămâni, vizează proiecte, iarăși, de lungă durată. Proiecte prin intermediul cărora partenerii noștri își vor putea uh, desfășura foarte multe activități. Uh, Țin să salut în încheiere uh, partenerii prezenți în sală, FESI, ACES, ISCAR și ceilalți. Vă mulțumesc. Dorește cineva să mai adauge ceva în încheiere? Țin să mulțumesc și eu uh, tuturor pentru uh, intervenții, intervenții care au fost foarte interesante. Cred că am uh, reușit să cunoaștem uh, mai îndeamănunt diferitele modele în ceea ce privește um, sportul ca vector de participare mai importantă, um, uh, integrarea minorităților, um, Cred că dimensiunea economică a sportului de asemenea este un subiect ce merită aprofundat. Dar, într-adevăr, și costurile uh, lipsei de mișcare sunt importante și trebuie luate în seamă. Costurile omenești, uh, costurile pentru sistemele de sănătate și așa mai departe pentru că comunități întregi pot fi afectate de lipsa de mișcare. apelul doamnei Walsh este unul foarte, domnului Walsh este unul foarte puternic, un uh, apel care se bazează pe propria sa experiență. În ceea ce privește doparea, și acesta este un subiect foarte important pentru noi posibilitatea ca Uniunea Europeană să poată cere de la uh, statele membre să ratifice uh, convențiile europene în privința luptei antidoping, precum și posibilitatea de a cere ca Comisia să formuleze o adevărată directivă în acest sens, Uh, sunt aspecte foarte importante. Uh, am să mă opresc aici. Încă o dată țin să vă mulțumesc pentru participare. Cu mare plăcere voi uh, primi și în scris intervențiile dumneavoastră pe care le voi pune la dispoziția colegilor. Vă mulțumesc încă o dată și cu aceasta lucrările noastre de astăzi se încheie și trecem la ședința cu ușile închise, ședința coordonatorilor. Vă mulțumesc!